please take a seat? Dear colleagues. Mă rog să luați uh, loc. Colleagues, welcome. Bun venit, stimați colegi, la ședința noastră. Reluăm uh, consultările noastre. Ordinea de zi a fost distribuită, nu mi-au fost comunicate dorințe de modificare, o considerăm uh, adoptată. Vă atrag atenția la Cont News la limbile disponibile, iar această transmitere, ca de obicei, uh, poate fi audiată și pe internet. Ines, te rog. Sí. presidenta, solamente... Mulțumesc, doamna președintă. Pe ordinea de zi, vreau să fac un comentariu, mm, de fapt două. În primul rând, să se înscrie în procesul verbal uh, protestul nostru față de ideea de a avea votul luni la trei după masa, pentru că am spus de fiecare dată că nu e momentul cel mai potrivit. Foarte mulți colegi vin din uh, țări îndepărtate și le e foarte greu să fie aici exact la ora 3, pentru că uh, problema cu transporturile e foarte clară și în plus după Strasburg și în al doilea rând văd că la punctul 8 avem o prezentare a a raportorului uh, pentru avizul uh, la Buci, deci doamna Holmeier, care nu este prezentă. Deci vreau să vă întreb de ce avem acest aviz la control bugetar. Nu știu dacă nu trebuia să prezentăm noi uh, avizul la Buci, deci la bugete și de ce să nu facem o prezentare la bugete și nu aici la control bugetar, ceea ce ar fi fost normal. Deci uh, am fost surprinsă de această idee și vreau să vă întreb de ce se întâmplă așa. În legătură cu voturile, ne-am gândit că problemele tuturor grupurilor uh, politice sunt uh, aceleași, deci uh, șansele de echitate sau inechitate sunt repartizate egal. Deci este greu când ai voturi pentru că trebuie să poți parcurge știi toată ordinea de zi și când e vorba de descărcarea de gestiune într-un subiect atât de important ca politica regională, este greu să estimăm care va fi momentul în care ajungem acolo. Da. Încercăm să dăm o șansă tuturor colegilor, dar nu reușim întotdeauna. În ce privește punctul 8? Comisia pentru control bugetar acest aviz l-a adoptat deja, dar a existat o anumită problemă și doamna Holmeier, în timpul ședinței, ne-a rugat ca și Comisia de Control Bugetar să uh, analizeze acest subiect. Deci, astăzi uh, am introdus tocmai de aceea acest subiect pe ordinea de zi, pentru că ne mai rămâneau 30 de minute disponibile, pentru că este un subiect important și din perspectiva controlului bugetar. De aceea am introdus acest punct pe ordinea de zi și vă mulțumesc pentru înțelegere. Veți înțelege și când doamna Holmeier eh, își va expune punctul de vedere de ce am făcut acest lucru. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, un eh, vot asupra unui aviz din partea colegului Salvama în legătură cu următorul cadru financiar multianual. Dacă raportorul dorește să ia cuvântul, mulțumesc, doamna președintă. Mă bucur să văd că un număr destul de mare din colegi participă la această întâlnire de luni după amiaza, deși ar putea să fie și mai bine. Mie mi se pare că este un aviz destul de important. Vă propun să trecem la voturi. Avem doar o corectură tehnică la lista de vot. Amendamentul 6, dacă va fi adoptat, atunci amendamentul 9 devine caduc. Da? Dacă adoptăm 6, 9 va fi caduc. Vor fi unele modificări în lista, în poziția PP-ului, dar nu vreau acum să vă solicit atenția asta. Mulțumesc, atunci trecem la vot. Listele de vot presupun că au fost repartizate. Începem cu amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Atunci verificăm amendamentul 4, vă rog. Amendamentul 4, îl verificăm. Acum s-a închis votul. Deci, egalitate de uh, voturi se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 6 pentru, împotrivă. Să verificăm amendamentul 6, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru împotrivă abțineri se respinge, 24 pentru împotrivă abțineri se respinge, 25 pentru împotrivă abțineri se respinge, 26 pentru împotrivă abțineri se respinge, 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 28 pentru împotrivă abțineri Verificăm 28. S-a închis votul, se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se respinge, 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru,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 Verificăm. Închidem votul. Se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm, bine, verificăm 54. S-a închis votul. Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 și 57 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 56 și 57. Același vot. În, doi colegi încă nu au votat. S-a închis votul. Se respinge. 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 59 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60 nu se votează, cu corecție tehnică 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotriva abțineri se respinge. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă abțineri. 66 putem verifica. Se adoptă. Da. Au venit mai mulți colegi între timp, s-a închis votul. Se adoptă, mă scuza, 67 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 68 pentru și 69. Două părți, prima parte. Pentru, împotrivă abțineri se respinge 70. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abț... verificăm 70. S-a închis votul, se respinge. 71 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 72 pentru, împotriva abțineri, se respinge 73 pentru, împotriva abțineri, se respinge 74 și 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80, în două părți cu un amendament oral, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul pentru am, prima parte amendamentul 80. S-a închis votul, se adoptă. Bine că am verificat amendamentul oral și partea a doua pentru partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. 80, partea a doua, îl verificăm. Amendamentul 80, partea a doua, s-a deschis votul. Partea a doua, amendamentul 80. se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O... Verificăm amendamentul 84. S-a închis votul se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica partea a doua. Partea a doua amendamentului 87. S-a închis votul. Se respinge. 88 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă. Putem verifica 89. 90, 90. S-a închis votul se respinge. 91 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva abțineri, se respinge. A fost împreună cu 96. Acum 97. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 98 pentru. Bun, verificăm 97. Verificăm 97. Da, îmi pare rău, vot, lista de vot se pare că nu e foarte clară. Doi colegi încă n-au votat. S-a închis votul, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem verifica 109? Vă rog. 109. 109. Verificăm 109. S-a închis votul, dar se respinge. Trecem la viz, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 10 voturi pentru 8 împotrivă. Mulțumesc. Trecem la reforma sistemului de resurse proprii a Uniunii Europene. Colegul Ștehovski este raportor, dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să spun că uh, acest document este rezultatul unei foarte bune colaborări între grupurile politice. Acesta este singurul lucru pe care doream să-l spun. Putem trece la vot. Deci am colaborat excepțional. Mulțumesc tuturor. Amendamentul 1 pentru,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 Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, caduc. 19 de asemenea caduc. 20 caduc. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22, 23, 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. Dacă doriți să verificăm, 26, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 s-a rezolvat prin compromisul 2, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 33. S-a închis votul. Se respinge în mod clar. 34 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 37 pentru, 38 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 41. Cred că se adoptă, dar să fie mai clar. Nu, se pare că nu s-a adoptat, s-a închis votul. Nu, se adoptă. 34 pentru împotrivă. Se adoptă. 44 s-a rezolvat. Compromisul 3 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă și am ajuns la finalul votului. Supunem la vot uh, acest proiect, astfel modificat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 17 pentru 1 împotrivă, se adoptă felicitări raportorului. Și în felul acesta trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Punctul număr, numărul 5 de pe ordinea de zi este audierea eh, doamnei eh, comisar Crețu, dar uh, uh, noi am terminat cu 5 minute mai devreme. S-ar putea ca doamna comisar să fie deja prezentă. Să rog colegii să verifice.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 Continuăm. O salut pe doamna comisar pentru politici regionale, Crețu, și iar membrul din partea Curții de Conturi, Ivanova, a fost reconfirmată acest mandat săptămâna trecută în plen. Raportorul nostru este domnul Țeller, în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2016. Vă rog, doamna Ivanova. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, domnule raportor, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să vă prezint astăzi concluziile și recomandările pentru capitolul 6 din raportul anual pe anul 2016. Este un capitol care se referă la 1B uh, și acoperă partea de uh, coeziune teritorială și economie. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru relația foarte bună de cooperare pe care am avut-o în întreg acest proces, uh, proces și vreau să încep cu principalele elemente pe care le-am identificat. Populația auditată, a suma auditată a fost 36 de miliarde pentru 2016, din care 21 pentru ERDF și alte operațiuni regionale, 7,4 pentru fondul de coeziune și 1,8 pentru ESF. Gestiunea acestor fonduri este partajată între Comisie și statele membre și anul 2016 a fost ultimul în care toate plățile au fost făcute pentru perioada de finanțare până în 2020. Noi am avut 180 de tranzacții pe care le-am analizat, printre care și 12 sub gestiune comună. Nivelul total a fost de 4,8% pentru CFM, ceea ce este mai puțin decât anul precedent, 5,1% și care depășea oricum pragul de 2% pe care îl stabilisem noi. Baza pentru această rată a erorii este mm, determinată de 25 de erori care au fost identificate în eșantionul nostru. Principala uh, eroare care a fost uh, detectată a fost aceea de uh, costuri ineligibile în proporție de 42%, uh, greșeli serioase în achiziții publice 40% și activități uh, sau proiecte ineligibile 22%. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra câtorva elemente importante pe care le prezentăm pentru anul acesta. În primul rând, simplificarea. În ultimii șase ani am analizat peste 136 de tranzacții cu uh, opțiuni de cost simplificate, ceea ce reprezintă 10% din tranzacțiile analizate. Am găsit 10 Uh, zero uh, greșeli cuantificabile pentru aceste, aceste șantioni, ceea ce înseamnă că procesul de simplificare mm, duce la mai puține greșeli. Pentru uh, perioada până în 2020, statele membre sunt încurajate să utilizeze mai mult uh, această opțiune de costuri simplificate pentru coeziune. În al doilea rând, un al doilea element important este vorba de extinderea perioadei de eligibilitate pentru instrumente financiare și știu că au existat mai multe dezbateri pe care le-am avut pe raportul anual în legătură cu această temă. Ce pot să vă spun? Că în 2015, Comisia a hotărât uh, să extindă această perioadă de la 31 decembrie 2015 până la 31 martie 2017 și aceasta printr-o decizie a Comisiei și nu printr-o propunere făcută Consiliului și Parlamentului pentru a modifica regulamentul respectiv. Este al treilea an consecutiv în care noi, Curtea, atragem atenția asupra acestei chestiuni și interpretarea juridică dată și considerăm că valoarea plăților și a garanțiilor care sunt făcute în perioada extinsă este de 2,5 uh, miliarde de euro. Totuși, aceasta nu a fost inclusă în rata erorii, pentru că este un rezultat care nu afectează bugetul Uniunii pe ansamblul său și nu permite o comparabilitate cu anii precedenți. Un alt moment important este desemnarea autorităților naționale responsabile pentru uh, fondul ESI. Pentru al patrulea an consecutiv, în raportul nostru, arătăm că există întârzieri pentru perioada de programare 2014-2020 în martie 2017, Comisia a primit uh, ultimele bilanțuri uh, și cheltuielile acopereau doar 0,7% din cheltuielile totale pentru această perioadă. La jumătatea lui 2017, întârzierele cu implementarea bugetară erau uh, mai mari decât pentru perioada de programare anterioară. Un motiv ar fi că statele membre au desemnat doar 77% din autoritățile de programare care sunt responsabile pentru uh, politică de coeziune până la sfârșitul anului 2016. Un alt aspect important este analizarea aranjamentelor Comisiei pentru perioada de programare 2014-2020. Cadrul juridic pentru această perioadă introduce mai multe îmbunătățiri, cum ar fi, de exemplu, clearance-ul anual, incluzând aici și pachetul de asigurări și o retenție sistematică de 10% pentru toate plățile și corecții financiare nete. Elementul cheie pentru a, acceptarea acestor conturi și pentru bilanțul anual final este că rata reziduală finală care este raportată de autoritățile naționale și care ține cont, bineînțeles, de toate corecțiile financiare necesare, să rămână sub 2%. Noi, curtea, am luat notă de aceste schimbări în designul auditului nostru pentru anul 2017 și avem un exercițiu pilot pentru a testa această nouă abordare pentru fondurile de coeziune, pentru a ține cont mai bine de informațiile pe care le primim de la autoritățile de audit și autoritățile naționale pot să vă asigur că vă vom oferi în continuare rezultate concrete în uh, declarația de asigurare în dasul curții final. Este esențial ca fondurile europene să se cheltuiască uh, în conformitate cu regulile, pentru că este un element esențial pentru a atinge rezultatele scontate. Un al doilea element însă este acela de a avea un nivel ridicat de eficiență și economii ridicate. Și în acest an, încă o dată, am introdus un capitol în care a, analizăm și performanța proiectelor. Și știm că sistemul de management este mult mai robust pentru actuala perioadă până în 2020 decât în cea anterioară. De exemplu, autoritățile de audit trebuie să analizeze datele de performanță și legislația permite comisiei să impună sancțiuni uh, în cazul în care rezultatul uh, nu uh, este în conformitate cu prioritățile stabilite. În ceea ce privește uh, perioada de programare 2007-2013, este important de spus că cadrul juridic uh, nu uh, stabilea ca și obligatoriu uh, recomandarea unor indicatori. De aceea, din uh, proiectele noastre uh, pe care le-am analizat, doar 168 uh, aveau rezultate clare care corespundeau priorităților stabilite. Am determinat și slăbiciuni în ceea ce privește sistemul de performanță definit de statele membre la nivelul proiectelor. Și în ciuda fluxurilor de performanță la nivelul managementului, Trebuie să spunem că uh, 92% din proiectele asistate și-au atins obiectivele care fusese răstabilite, fie pe deplin, fie parțial. Am făcut și trei recomandări care aveau de-a face cu programele operaționale 2007-2013 și anume calcularea ratei de eroare reziduale pentru perioada 2014-2020 și pentru post-2020 pentru a întări abordarea care se centrează pe performanță, eventual legătura între plăți și performanță decât o simplă rambursare a costurilor. Și toate aceste recomandări au fost acceptate ca atare de comisie. În concluzie, aș mai sublinia aici că politica de coeziune reprezintă una din principalele politici de investiții la nivelul UE, o politică prin care UE poate arăta care este plusvaloarea pe care o aduce cu rezultate vizibile pentru toți cetățenii europeni dacă este implementată corect. Sper ca concluziile și recomandările noastre să fie importante pentru dumneavoastră și să-și aducă contribuția în acest proces, în special pentru munca comisiei dumneavoastră și de asemenea pentru comisie. Doamna președintă, doamna comisar, domnule raportor, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Ja, wir danken Ihnen für ein wirklich interessantes Kapitel. Wir begrüßen Mulțumim, un capitol foarte interesant. Bun venit, domnule Crețu. Mulțumim, v-am trimis 78 uh, de întrebări și dorim să mulțumim dumneavoastră și echipei pentru că ați răspuns la acestea. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor parlamentari. Doamna uh, Ivanova de la Curtea uh, de Conturi Europeană. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru nota pozitivă pe care ne-a adus anul acesta cu avizul calificat pentru bugetul european. Cred că aceasta reprezintă o îmbunătățire foarte mare pentru cheltuielile europene. La politica de coeziune, rata uh, de eroare a scăzut pentru al cincilea an consecutiv și acum este sub 5%. Deci peste 95% din plăți nu au avut nicio eroare. Aceasta arată că gestiunea s-a îmbunătățit, de asemenea sistemele de control și munca noastră a sporit pentru a corecta erorile de-a lungul anilor. Vreau să mulțumesc uh, curții și în special Comisiei Cont pentru că ne-a oferit susținerea necesară pentru a atinge acest obiectiv. Acum ne apropiem de încheierea uh, programelor pe perioada 2007-2013, care erau acoperite în acest uh, raport anual. Acestea vor fi închise doar dacă avem o, o asigurare rezonabilă că nu există nicio rată de eroare materială pentru uh, aceste proiecte. De aceea am introdus măsuri și corecții financiare pe perioada de programare 2007-2013 și o vom face și în continuare pentru ca rata erorii să fie sub 2%. Acesta este obiectivul nostru, în special și pentru perioada de programare 2014-2020, printr-o uh, mai mare creștere a capacității de contabilitate a autorităților, prin acea retenție de 10% din uh, valoarea totală a plăților, printr-un clearance anual uh, al conturilor cu corecție financiară acolo unde este necesar și pot să vă spun că a meritat acest lucru pentru că prima rată a erorii raportate de statele membre este într-adevăr sub 2%. Deci, uh, doamnelor și domnilor, sunt um, absolut uh, de acord cu îngrijorarea manifestată aici de domnul Lene, președintele Curții de Conturi, și anume că oamenii doresc și au dreptul să știe ce obțin pentru banii lor. Doamna Din spunea că deplinirea regulilor este doar o jumătate Uh, din ceea ce trebuie să facem și știu că există așteptări din ce în ce mai mari din partea Comisiei Cont pentru a arăta că banii contribuabililor uh, aduc într-adevăr schimbări la fața locului. Deci obținem acea performanță despre care vorbim. Și mă bucur că raportul de implementare final pentru fiecare proiect arată că există rezultate concrete care s-au atins, deci că într-o într, oarecare măsură am avut un nivel de performanță ridicat. Uh, în ceea ce privește ultimul uh, raport uh, pentru programare, în sfârșit, disparitățile, inegalitățile regionale sunt în scădere, deși chiar, chiar dacă mai trebuie făcute um, investiții în altumite domenii, infrastructură, eficiența energetică și așa mai departe, totuși se vede că politica de coeziune ne-a ajutat foarte mult pentru a depăși uh, treptat uh, perioada de recesiune și a fost uh, politica cu cele mai multe investiții în ultimii 3-4 ani, un echivalent de investiții de 5% din investiții publice la nivelul UE. Și știu că această proporție ajunge până la peste 40% pentru unele state membre, precum Croația, Portugalia, Polonia sau Lituania. Deci impactul politicii de coeziune asupra economiei europene este semnificativ și efectele investițiilor se ved pe termen lung. Pentru perioada de programare actuală avem 1,1 uh, de milioane de IMM-uri care sunt susținute, avem investiții de 60 de miliarde de euro în economia digitală, extindem uh, serviciile digitale uh, publice și includem încă uh, 50.000 de uh, menaje uh, cu acoperire internet uh, pe bandă largă. De asemenea, îmbunătățim transportul public, uh, sistemul de rețele feroviare și de drumuri transeuropene. Beneficiile programelor noastre uh, depășesc uh, cu mult dimensiunea economică și socială, pentru că se vorbește aici și despre îmbunătățirea guvernanței uh, de noi măsuri care au dus la îmbunătățirea calității investițiilor și știm prin condiționalitatea exante, prin specializarea inteligentă, prin centrarea pe performanță atunci când ne atingem obiectivele noastre. Pot să vă asigur că condiționalitatea ex-ante este acum aplicată pentru toate programele, cu câteva mici excepții, pentru care avem niște derogări în regulamentul principal și plățile se fac uh, doar atunci când condițiile se îndeplinesc. În ceea ce privește performanțele, avem uh, un sistem de partajare a datele, o platformă deschisă, care se găsește și pe DigiRegio uh, pe website-ul nostru. Se arată care sunt obiectivele pentru fiecare program regional sau pentru fiecare stat membru. Știu că comisia dumneavoastră are îngrijorări în legătură cu nivelul uh, de plăți pentru perioada 2014-2020 și aș vrea să vă spun că, de fapt, uh, implementarea programelor uh, se desfășoară foarte bine pe teren cu 44% nivel de implementare pentru coeziune și RDF, ceea ce reprezintă de fapt mai mult decât perioada anterioară la același moment în timp. Sunt însă de acord cu dumneavoastră că acest lucru nu se reflectă suficient și în nivelul plăților. Cred că există mai mulți uh, factori care ne-au adus în această situație. În primul rând, adoptarea târzie a CFM-ului, care a întârziat uh, toate programele. Pe de altă parte, sistemul N plus 3 a redus uh, presiunile pentru declararea plăților și cred că, nu știu dacă ar trebui să Uh, rămânem la sistemul N plus 2, să-l menținem sau nu, pentru că aceste elemente sunt foarte importante pentru statele membre. Iar temerea statelor membre de a avea corecții financiare nete pentru conturile lor și aceasta a dus la mai multe întârzieri. Oricum vreau să vă dau o asigurare. Precondiția Uh, pentru autorități de a prezenta uh, proiectul comisiei nu mai este chiar același pentru că autoritățile de programare reprezintă 90% din uh, proiectele noastre și autoritățile au fost deja desemnate și vor completa, vor încheia procesul până la sfârșitul anului. Pe de altă parte, cred că trebuie să mergem mai departe cu procesul de simplificare, așa cum a spus și doamna Din. Există niște recomandări are grupului la nivel înalt și regulamentul Omnibus, care este foarte important, iar timpul este esențial pentru noi și mă bucur că Parlamentul și uh, Consiliul în calitate de colegiuitor se apropie de un acord pentru a introduce și aplica aceste măsuri de simplificare care vor aduce beneficii programelor, uh, inclusiv pentru această perioadă de programare. Pentru după 2020, eu una îmi doresc o simplificare și mai radicală. Cred că este absolut necesară. Ar trebui să vedem fiecare aspect al politicilor pentru a reduce birocrația, pentru a simplifica și pentru a lăsa acele elemente care funcționează bine. Cred că trebuie să fim foarte atenți pentru a ajunge la un echilibru între reformă și continuitate vom face o propunere legislativă pentru după 2020, pentru politica de coeziune, uh, imediat după uh, summitul CFM în mai la anul. Încă o dată am arătat că suntem în stare să fim la înălțimea uh, provocărilor cu care ne confruntăm și cred că politica de coeziune poate să-și aducă contribuția în mod deosebit. Este o politică unică cu o perspectivă europeană uh, îmbinată cu o politică regională. Aceasta aduce o, o specializare inteligentă pentru fiecare regiune pentru ca ea să se dezvolte pe baza propriilor capacități și cred că politica de coeziune trebuie să rămână principala politică de investiții în toate regiunile europene. De fapt, nu sunt singura care consider uh, aceasta. Cred că uh, Consiliul de Afaceri Generale de săptămâna aceasta și uh, la întâlnirea de la Consiliu s-a văzut că majoritatea statelor membre au aceeași părere. Bineînțeles, vă voi ajuta în continuare pentru a aduce la maxim profiturile obținute de pe urma acestor programe și pentru ca ele să fie și mai eficiente pe viitor. Știu că aveți multe întrebări, așa că vă mulțumesc acum pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru cooperarea din ultimii ani. Mulțumesc. Da, avem întrebări, așa este, și dau cuvântul întâi domnului raportor. Domnul Țeller, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Ivanova, în primul rând, și colaboratorilor Curții de Conturi pentru acest uh, raport anual. Suntem la acest capitol 1B pentru descărcarea bugetului pentru perioada 2016 și mulțumesc și eu, doamne comisar Crețu, și colegilor de la DG Regio pentru că au răspuns întrebărilor noastre. Au fost 76 de întrebări, le-am am primit răspunsurile în scris și sunt de acord atât cu doamna Ivanova cât și cu doamna Crețu. Struct- fondurile acestea europene sunt uh, instrumente ale bugetului european care, pe de o parte, sunt gândite pentru creștere și dezvoltare, care permit investiții în statele membre și în regiuni, dar, pe de altă parte, fac vizibilă și această idee a coeziunii. Iată cum dorim să lucrăm împreună și acolo unde există slăbiciune, dezvoltarea economică, Vrem să lucrăm pe principiul solidarității și să eliminăm diferențele care există. Remarc însă, uitându-mă, că eu sunt în Parlament de o vreme și mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă când se punea întrebarea cum dorim să îmbunătățim creșterea și dezvoltarea, mai ales după criza din 2008, și cum dorim să îmbunătățim slăbiciunile, se făcea trimitere la aceste fonduri europene. Între timp, însă, aceste voci se fac mai puțin auzite, atât din partea doamnei Crețu, cât și domnul comisar Oettinger spun că acestea rămân un instrument important, dar auzind alte voci de la vârful comisiei, se, se trimite către alte instrumente care au venit ulterior, de exemplu Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. Sigur că suntem optimiști pentru faptul că s-a reușit să se diminueze în continuare cota erorilor. 4,8% acum. Să nu uităm însă că suntem în uh, shared management și Comisia, statele membre și uh, eventual și un intermediar din regiuni sau din alte domenii conlucrează, trebuie să coopereze. Și aceasta poate complica procedurile de multe ori în loc să le simplifice. Orice diminuare a cotei erorilor este de salutat. Însă, încă din 2016, pentru că despre această descărcare vorbim, se spune că ar fi al treilea an al noii perioade, 2014-2020. Experiența mea însă, din ce am văzut și în uh, delegațiile pe care le-am întreprins în statele membre, în special cele din domeniul uh, de convergență, însă nu doar acolo, ci chiar și la celelalte zone din obiectivul 2 de mai devreme, am constatat că în 2016 încă se lucra la modificări de proiecte și programe din fosta perioadă, din perioada 2006-2013 și cu proiecte și iar proiecte și programe din perioada nouă nu se începuse încă. Și acest lucru a fost menționat uh, de către doamna Crețu ca o problemă a noi programe de programare, perioade de programare, scuze, și la asta mai avem de lucrat atunci când vrem să facem din aceste fonduri structurale un succes. Care sunt problemele? Un punct a fost menționat și de Curtea de Conturi, și anume că la sfârșitul lui 2016 încă nu fusese renumite toate autoritățile administrative. Am trăit asta la fața locului, cu autorități cu experiență care desfășurau astfel de activități de ani de zile deja, aveau probleme de această dată cu desemnarea, pentru că cerințele fuseseră renoită pe baza regulamentului actual, plus procedurile suplimentare cu care sunt îmbogățite, ca să spun așa prietenos, în statele membre. Iar autoritățile responsabile cu desemnarea, cu verificarea uh, autorităților care vor gestiona fondurile, verifică suplimentar pe baza noilor dispoziții cum stau lucrurile. Așadar, și autorități cu experiență se văitau că sarcina, toată munca din spate devine mult prea mare față de uh, avantajele aduse. Și ne temem că ajungem într-o nouă întârziere și atunci și cota de absorpție din perioada actuală, date fiind uh, noile direcții care ar trebui să țină de, de orientările actuale, acestea vor lipsi sau uh, erau disponibile în 2016 doar într-o mică măsură. Sper că ceea ce spune doamna comisar, că la 2017 se ajunge la rezultate mai bune în transpunere, care urmărește și obiective europene, cum le avem în programul de lucru 2020, așa cum apar în programul de lucru al Comisiei și alte asemenea, să le promoveze așadar și pe acestea. Pentru ca sfârșitul acestei perioade de programare actuale se apropie cu pași repezi și dacă va mai exista procedura N plus 3 și după 2020, care, va, eh, care simplifică această suprapunere între perioade de programare, sau dacă ne întoarcem la un, o procedură N plus 2 ca să eh, accelerăm procedurile. Mă rog, e o discuție pe care trebuie să o purtăm în scurt timp. Mai e și discuția despre cadrul financiar multianual dincolo de 2020 ar trebui purtate împreună cele două discuții. Mulțumesc Digi Regio și pentru publicarea recomandărilor specifice de țară. Poate că anul viitor ar putea intra de la început în uh, raportul de activitate al DG Regio, pe lângă rapoartele obișnuite uh, și răspunsurile comisiei, avem și al șaptelea raport de coeziune pentru acest an, care ne poate da informații utile pentru descărcarea 2016. În ceea ce privește valorile cu risc, câteva observații, valorile pentru 2015 și 2016 au fost calculate în același fel și atunci nu, te, nu, ne, nu riscăm să operăm cu cifre difi, diferite dacă întâi scădem acele sume și le numim fără de eroare și apoi plăți în avans curățate trebuie recalculate, luate în calcul și atunci nu se simplifică deloc situația. Apoi, un mesaj transmis de autoritățile care gestionează aceste mijloace. Procedurile de audit par să se fi multiplicat și complicat. Eu cred că împreună cu Curtea de Conturi și Comisia, dar și Parlamentul, ar trebui să lucrăm la un sistem unic de control, acel single audit. Ar trebui să continuăm munca la acest uh, proiect, pentru că asta ar putea simplifica acest sistem. Eu sper că vom avea asta și uh, după 2020, să putem pune la dispoziție aceste fonduri, dar să le simplificăm, pentru că ajung la mine mesaje care spun că sunt confruntați cu trei auditori diferiți și de atâtea verificări nici nu mai apucă să-și desfășoare activitatea obișnuită, adică transpunerea proiectelor și programelor. De aceea cred că este un punct la care mai trebuie să lucrăm. Încă ceva despre instrumentele financiare. În domeniul politicii regionale există peste 1000 de instrumente financiare. Cum putem vorbi de transparență? există numai taxe administrative de 900 de milioane de euro, adică 6,7% din plăți. Și eu susțin cele spuse de domnul Oettinger că aceste instrumente ar trebui incluse mai puternic și integrate în bugetul european. Cam atât din partea mea pe acest subiect. Mulțumesc. Frau Comisarin, bitte. Doamna comisar, vă rog. Mulțumesc mult, uh, domnule raportor. Uh, cred că s-au acoperit uh, mai multe probleme și aș vrea să le iau pe rând. Într-adevăr, politica de coeziune este definită încă din tratat și cred că își atinge obiectivele acelea de a închide și a încerca să reducă disparitățile dintre regiuni, dar și din interiorul țărilor și să eliminăm disparitățile. Uh, și sigur fondurile europene reprezintă un instrument important. atunci când vorbim despre rata de eroare pentru două mii șaisprezece pentru că acest lucru îl discutăm astăzi uh, principalele tipuri de erori au fost uh, așa cum s a spus aici cheltuielile de proiecte neeligibile și încălcarea regulilor privind achizițiile publice în principal dar ceea ce ne surprinde este faptul că cele mai multe erori detectate de curte se referă la erori privind eligibilitatea, ceea ce înseamnă, de fapt, încălcarea legislației și a regulamentelor naționale. Pentru că vorbeați uh, uh, de, share management, de management partajat. Deci, practic, aceste erori ar fi trebuit să fie Uh, de fapt descoperite de către autoritățile de management care reprezintă primul uh, nivel de control din ările respective. de asemenea proiectele și beneficiarii declarai ca neeligibili ar fi trebuit să fie uh, detectate încă din faza de selecție a lor. sigur că aceste lucruri ne ajută să ne gândim dar în ce măsură ne putem baza pe autoritățile de audit și lucrăm împreună cu Uh, toate statele membre pentru ridicarea calității managementului în ceea ce privește verificările făcute în cadrul uh, diferitelor programe. Uh, Curtea Europeană de Audit a raportat faptul că cea mai mare parte a erorilor, așa cum spuneam, ar fi trebuit să fie evitate de către autoritățile naționale care controlează programele în baza informațiilor pe care le-a avut. Deci, estimările noastre sunt că 72% din erori puteau fi evitate dacă autoritățile naționale erau mai vigilente și am fi putut vorbi azi, de o, în loc de o rată de eroare de opt de una sub 2%. Uh, deci uh, ne este foarte uh, clar că trebuie să ne asigurăm că toate statele membre beneficiază de un sistem robust de verificare și control și sigur că atunci putem uh, să vorbim și de acel uh, single audit, uh, un simplu audit care este visul tuturor beneficiarilor și de asemenea este și în interesul nostru. Deci cred că pentru perioada post-2020 trebuie să ne gândim la complexitatea regulamentelor, la acest fenomen de gold plating, suprareglementare adăugată, suprareglementare față de normele europene, uh, pe care sistemele naționale le adaugă nivelul descentralizării dar uh, și posibilele lipse de experiență de pildă în multe țări uh, uh, avem erori datorită fluctuației din cadrul sistemului de management și control în ceea ce privește stafful atât în cadrul autorităților de management dar și a raportărilor intermediare. deci vreau să vă asigur că lucrăm uh, și monitorizăm în continuu dacă sistemele funcționează bine, bazându-ne pe rezultatele de audit pe care le avem la îndemână, uh, folosind din plin datele incluse în rapoartele anuale de audit pe care le primim, le primim de-a lungul unui an, primim peste 500 de rapoarte în medie pe an, iar uh, ținta auditorilor noastre sunt, cum spuneați, programele de mare risc care verifică calitatea managementului privind uh, controalele în, statul, uh, în statele membre. Uh, am făcut aproape 100 digirigio, de fapt, aproape 150 de auditări pentru 89 de programe de mare risc în timpul anului trecut, iar două treimi din aceste programe au fost întrerupte până la remediere. Deci vreau să vă asigur că uh, Uh, pentru perioada de programare 2014-2020 avem deja introduse elemente noi în regulament, în sistem pentru verificarea anuală a programelor, a sistemelor de management și de uh, detectarea deficienței serioase încă din timp. Vă asigur că vom continua să uh, ajutăm, dar în același timp să supraveghem statele membre. Și bineînțeles că acolo unde uh, detectăm slăbiciuni majore uh, cu impact de peste 10% stopăm uh, plățile. O altă uh, în legătură cu întârzierile de care vorbeați, așa cum vă spuneam, e un lucru care ne preocupă. În același timp, sunt bucuroasă să văd totuși o accelerare a implementării Uh, acum uh, dacă aș fi venit în uh, comisia dumneavoastră acum o săptămână aș fi vorbit de treizeci și șapte rată de selecție în statele membre dar acum avem patruzeci și patru am sărit numai într o săptămână. Am, să vă dau un exemplu am vorbit cu ministra economiei din, din olanda au o rată de implementare foarte mare o rată de lucru pe teren foarte mare dar acest lucru nu se Uh, transpune în uh, cereri de plată către comisie pentru că au, primit deja avansurile au deja cofinanțări private și din acest punct de vedere știți foarte bine că am trimis către uh, multe state membre solicitări scrisori din partea celor patru comisari de a accelera implementarea cazul Olandei este special pentru că fac și implementare, au făcut și selecție și cu toate acestea nu avem, uh, uh, uh, cereri de plată. Alte state membre stau foarte prost la capitolul implementare și de aceea nu au, nu au facturi să ne trimită. Deci, dar simplificarea este pentru mine o prioritate majoră sunt convinsă că nu mai putem merge în continuare cu această politică care nu a fost reformată de douăzeci și cinci de ani iată că și acum am încercat să uh, vorbim de o simplificare avem omnibus uh, uh, această propunere a comisiei la care se adaugă sute sau peste o mie de, de amendamente și contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră ca și colegislatori ca ceea ce va ieși după omnibus să nu fie mai complicat decât ceea ce am propus noi, pentru că noi, de fapt, ne-am propus să ușurăm viața beneficiarilor și să facem absorbția fondurilor europene mai ușoară. Uh, în legătură cu uh, simplul audit, sunt de acord cu dumneavoastră, am vizitat foarte multe state membre, zeci de regiuni unde primesc aceleași Uh, complain aceleași uh, lucruri, mai ales, de pildă, în uh, Germania de Est, unde marea majoritate a întreprinderilor mici și mijlocii sunt formate de cinci, 6 oameni, care dacă într o zi primesc un audit de optzeci de oameni într o singură zi sau își petrec mai mult timp în, în asigurarea dosarelor decât în implementarea proiectelor sigur că anul următor refuză să mai folosească fondurile europene și eu cred că acest lucru trebuie să l evităm. Uh, în legătură cu instrumentele uh, financiare, uh, credem că această extindere, dublare, statele membre au început deja să folosească instrumentele financiare, au reprezentat o noutate pentru 2007 mii treisprezece dar pentru două mii paisprezece două mii douăzeci s a dublat um, accesul la fondurile la instrumentele financiare pentru că ele reprezintă un mod foarte eficient de uh, mobilizare în cadrul politicii de coeziune în uh, vederea realizării obiectivelor uh, de țară obiectivelor noastre ale uniunii europene. avem deja exemple de bune practici care pot uh, și ne putem baza pe experiențele uh, realizărilor integrate cu ajutorul instrumentelor financiare și de aceea sper că vor, uh, cu noul cadru juridic inclusiv cu posibilitatea din omnibus vom reuși să efectiv să maximizăm impactul instrumentelor financiare pentru că de fapt acestea merg acolo unde există riscuri unde, uh, și merg mână în mână cu granturile. Uh, uh, pe de altă parte, omnibus, adoptarea omnibus va face posibilă și complementaritatea mult mai facilă între fondurile structurale și fondul de investiții strategice, ceea ce numim planul Juncker. Deci, cred că, nu știu dacă probabil am mai, am mai pierdut din întrebările dumneavoastră, dar vă asigur că facem tot ce putem pentru a maximiza impactul uh, uh, fondurilor europene pe, pe teren. Uh, deci, în legătură cu EFSI, este vorba de 315 miliarde în plus față de fondurile noastre și ceea ce am urmărit prin omnibus este aceea de a face această finanțare combinată mult mai posibilă printr-o platformă comună de investiții la care să aibă acces toate statele membre. Ah, și da. uh, vorbeați de uh, avansul, uh, plățile în avans care nu sunt incluse în, uh, în uh, plățile de risc. Uh, Curtea a ridicat uh, câteva Uh, puncte metodologice în legătură cu instrumentele financiare și uh, vă asigur că lucrăm împreună cu curtea uh, și, statele membre pentru a vedea în ce măsură putem găsi o soluție la problema ridicată de dumneavoastră. dar așa cum și dumneavoastră spuneați sunt convinsă că împreună putem lucra și împreună cu curtea de audit care are o deschidere foarte mare pentru a maximiza impactul fondurilor europene pentru a ne baza mai mult pe uh, uh, autoritățile de audit pentru că aceasta este o condiție esențială pentru a simplificare și pentru un management mai bun. este foarte trist uh, din punctul meu de vedere să vezi că șaptezeci și șapte din erori nu au fost identificate acolo unde ar fi trebuit să fie identificate și a trebuit să vină controalele de la curtea europeană de conturi sau de la olaf sau de la comisie pentru a le identifica. Mulțumesc foarte mult! Doamna Ayala Sender va interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, bun venit, doamna comisar Crețu. Aș avea o întrebare. Dacă ne gândim la faptul că implementarea, așa cum se întâmplă de fiecare dată pe măsură ce intrăm în programul multianual, viteza este din ce în ce mai mare, ne confruntăm cu diverse blocaje uh, pe care probabil că le așteptăm pentru uh, fondurile structurale pe viitor. Deci vreau să vă întreb, pentru că se vorbește acum în cele două sisteme de finanțare, pe lângă noutatea adusă de instrumentele financiare. Însă atunci când e vorba de subvenții și fonduri care sunt alocate la nivel regional încă din prima zi, ca să spunem așa, după acordul Consiliului, și pe de altă parte fondurile care sunt obținute în urma uh, uh, licitațiilor, să zicem, pentru cele mai bune proiecte, așa cum e cazul cu CEF și Orizont 2020. Vreau să vă întreb, deci, în acest context, din experiența pe care o aveți dumneavoastră, după cum uh, ați văzut că a mers totul până acum pentru cele două sisteme, pentru viitor se vorbește din ce în ce mai mult de posibilitatea ca, în cazul în care bugetul european să fie mai limitat, să se poată cere de la fondurile structurale să folosească mai mult cealaltă formulă, și anume cea de proiecte finanțate prin uh, acele așa numite licitații, cum le spun eu, deci cel mai bun proiect și așa mai departe. Deci din experiența pe care ați avut-o până acum și dacă ținem cont în special de uh, controlele care se vor face, credeți că se poate ajunge la un uh, amestec între cele două, deci o repartizare, să zicem, la nivel teritorial și un plus care să se ofere pentru celălalt tip de programe? Credeți că există o posibilitate în acest sens sau nu? În al doilea rând, calendarul. Știm foarte bine și așa ați spus și dumneavoastră, la ultimul uh, exercițiu financiar uh, întârzierile au fost provocate de, uh, de exemplu, noua programare adoptată târziu de către administrații și așa mai departe. Știm că pentru viitor comisarul Oettinger va prezenta propunerea în mai-iunie 2018. Deci vom avea un an la dispoziție la Parlament pentru a adopta acest program înaintea alegerilor și Comisia va avea încă câteva luni la dispoziție pentru a începe implementarea înainte de schimbarea mandatului la Comisie. Vreau să vă întreb uh, dacă credeți că va merge bine acest calendar, asta ținând cont, bineînțeles, de experiența trecută, de întârzierile care au existat în trecut și cum se poate îmbunătăți această situație pentru viitorul exercițiu financiar, pentru că știm care, problemele, care sunt problemele și, în plus, Brexitul. O ultimă întrebare. Știți că se vorbește în general și la noi și la comisie și în toate părțile de nevoia de a avea o mai mare flexibilitate deci uh, nu uh, de a avea o alocare directă și exclusivă a bugetului. Partea cea mai importantă este cea referitoare la fondurile structurale și vreau să vă întreb uh, în ce măsură această flexibilitate ne poate ajuta pentru ca fondurile structurale să nu fie utilizate atât de mult pe termen lung, pentru că asta duce la întârzieri, proiecte eronate și așa mai departe, corecții necesare. Deci nu știu dacă politica de coeziune și fondurile structurale ar putea avea de câștigat de pe urma acestei flexibilități pentru a se adapta mai ușor. Și în încheiere, cred că am înțeles de la dumneavoastră că sistemul de corecții nete care pentru o bună parte a Parlamentului a fost considerată ca fiind un sistem mai eficient, mai strict pentru a obliga statele membre să nu comită atât de multe erori, se pare că acum, din cauza fricii de aceste corecții nete, statele membre întârzie practic sau uh, așteaptă mai mult tocmai din teama de a nu interveni aceste corecții nete. Deci un instrument care ni se părea multora ca fiind unul pozitiv, până la urmă se pare că a dus la uh, consecințe negative mai puțin așteptate. Vreau să știu părerea dumneavoastră. Thank you very much, uh, dear chair, dear commissioner. Mulțumesc, uh, Doamnă președintă, doamnă comisar, uh, reprezentant al curții. Știți foarte bine că eu susțin politica de coeziune. Știu, știți că susțin de asemenea bugetul bazat pe performanță și proiecte care au o valoare adăugată deosebită. Aș vrea să vă pun însă câteva întrebări dintr-o perspectivă oarecum diferită. S-a menționat deja aici, uh, anul 2016 a fost ultimul an uh, în care uh, Plățile uh, au apărut pentru perioada uh, până în 2013. Uh, comisia analizează acum declarațiile de închidere pentru a se asigura că toate corecțiile sunt făcute și că se dă o asigurare uh, că uh, erorile sunt sub nivelul uh, acceptabil. Vreau să vă întreb dacă Comisia este conștientă că există vreun program unde există probleme cu finalizarea sau nu. Acum, în ceea ce privește procesul de a, alocare, așa cum a spus și raportorul nostru, în loc de a obține performanțe și rezultate pentru cetățenii europeni, Comisia cheltuiește în continuare bani pentru uh, structuri de implementare. Și așa cum spunea și domnul Zeller, aș vrea să vă întreb și eu de ce asistența tehnică și uh, consilierea, care sunt uh, în continuare necesare la trei ani după începerea perioadei 2013-2020. Se datorează oare unui regulament prea complex, uh, problemelor din statele membre sau poate ambilor factori sau de ce? O ultimă întrebare. Comisia face referință la planul de acțiune asupra achizițiilor publice, care a fost înființat în 2013 și susținut de Comisie în decembrie 2015. Acesta își dorește să îmbunătățească sistemul și regulile de achiziții publice în statele membre. Există și măsuri preventive, cum ar fi, de exemplu, ghid, training, bune practici și așa mai departe, și o parte de integritate. Planul de acțiune asupra achizițiilor publice a fost uh, actualizat în martie 2017 pentru a include și noi acțiuni care țin cont de noua directivă asupra achizițiilor publice și să țină cont de problemele de transparență și uh, strategie. Vreau să vă întreb de, de aceea dacă aceste uh, noi acțiuni care au fost introduse în 2017 după directiva din 2014 n-au venit prea târziu și dacă nu reprezintă oare un fel de gold plating uh, pentru statele membre și un efort de simplificare pentru comisie. Dacă n-ar fi oare mai puțin costisitor și cu beneficii mai mari să avem uh, un regulament și nu o directivă pentru achiziții publice. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră și care ar fi eventual poziția Curții de Conturi asupra acestui punct. Vă mulțumesc dinainte pentru um, răspunsuri și, bineînțeles, vă urez succes pentru descărcarea de gestiune. Mulțumesc, m-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor. Uh, am o întrebare în legătură cu această hartă, pentru că în această hartă vedem uh, uh, la câte licitații nu a existat decât un participant. Cum este posibil ca în multe regiuni, mai ales în Grecia, Polonia, Slovacia și Italia, Uh, la 40% dintre licitațiile publice nu s-a prezentat decât uh, un uh, interesat. Nu ar trebui să întreprindem ceva din acest punct de vedere? Are Comisia vreo intenție să acționeze? După aceea, în ce privește cash flows, avem 76 de milioane de euro, instrumente financiare directe, Ehm, deci ehm, acești bani ehm, au fost virați țărilor anterior, acum sunt virați băncilor. Există vreun rezultat pozitiv în întrebarea 67 spuneți că există costuri de management de 1,2% pe an. Asta, până la urmă, se calculează pe o perioadă de 5,3 ani. De ce nu pe o perioadă de 7 ani? Uh, pentru că uh, mie mi se pare puțin ciudat. Ar trebui de asemenea să mai ne explicați de ce se tolerează ca 4 uh, miliarde de euro să rămână până la urmă blocați în instrumentele financiare. Iar în ce privește eficiența instrumentelor financiare, ar trebui de asemenea ca la întrebarea 75 să ne uităm la rezultat pentru că este vorba de 170.000 de de locuri de muncă și asta înseamnă 86 de joburi pe țară nu știu dacă în felul acesta instrumentele financiare, într-adevăr, au dat roadele scontate în ce privește crearea de locuri de muncă în statele membre. Deci, din acest punct de vedere, în perioada următoare financiară, cum doriți să acționați? Și încă o întrebare. Curtea de conturi, la punctul 6.19, se spune că uh, rata erorilor ar fi fost mult mai scăzută dacă toți cei care ar fi avut uh, competențe manageriale și de control uh, și-ar fi făcut datoria. Bun, dar cum am putea noi acționa astfel încât să stimulăm controlul? Îi dau cuvântul acum colegului Sala Franca pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă, și vreau să mulțumesc și doamnei comisar pentru prezența dânsei aici, pentru a răspunde la întrebările noastre și, bineînțeles, pentru chestionar, pentru formular. Adevărul este că doamna președintă mi-a luat-o înainte cu întrebarea pe care vroiam și eu să o pun, pentru că mi-a atras atenția faptul că în gestiunea uh, celor uh, 3,5 miliarde uh, pentru politica de coeziune teritorială, rata de eroare a fost 4,8% și vreau să știu dacă într-adevăr autoritățile naționale ar fi aplicat cum trebuie mecanismele de informare, se pare că această rată ar fi ajuns la 1 și ceva la sută, deci sub acel nivel de semnificație de 2%. E vorba de programe cofinanțate, autoritățile naționale au propria lor responsabilitate în ceea ce privește gestiunea. Există însă un alt element și, doamna comisar, aș vrea să vă întreb asupra acestuia. La raportul Curții de Conturi se spune că statele membre au uh, numit doar 77% din autoritățile naționale care trebuie să uh, gestioneze implementarea fondurilor. Nu știu dacă situația s-a îmbunătățit, dacă Comisia știe ceva pentru că mi se pare uh, că la trei ani după intrarea în vigoare a perspectivei financiare să se ajungă doar la acest nivel, să nu avem 100% de numirea autorităților naționale pentru gestionarea fondurilor, mi se pare că aceasta explică foarte multe lucruri, printre care și întârzierile la care asistăm. Doamnă comisar, aș vrea să vă pun câteva întrebări care au de-a face cu atingerea obiectivelor acestei politici mai precis trei aspecte fundamentale. Se vorbea mai înainte de valoarea adăugată și cred că acesta este un criteriu absolut esențial. Un al doilea ar fi să vedem în ce măsură utilizarea acestor fonduri uh, duce la inovare, care este un factor de dezvoltare important. Cred și înțeleg că nu toate regiunile europene pot fi pioniere în ceea ce privește inovarea, însă inovarea este absolut esențială în ziua de astăzi. Și aș avea două întrebări foarte succinte. În primul rând, vreau să vă întreb în ce măsură presiunea migratorie uh, din uh, ultimul an, uh, din 2016, a avut consecințe asupra gestiunii fondurilor structurale, pentru că acesta este un element foarte important de care trebuie să ținem cont. Pe de altă parte, aș vrea să știu dacă din punctul dumneavoastră de vedere există suficiente instrumente pentru a reacționa cu flexibilitate față de această problemă. Și o ultimă întrebare, doamna comisar. Am uh, citit uh, datele legate de fraudele existente. Raportul Curții de Conturi arată că numărul lor este redus. Totuși vreau să vă întreb cum cooperați dumneavoastră cu Olaful pe această temă. Mulțumesc. Domnul Ștehovski. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní kam... Mulțumesc, doamna președintă. Doamnă comisar, doamnă reprezentantă a Curții de Conturi, iată, este a treia oară când se vorbește aici de rata erorii și, până la urmă, ce este această rata erorii? Dacă vedem situația în diversele state membre, nu am impresia că în Grecia situația ar fi altfel decât în Republica Cehă, dar metoda utilizată este diferită de la un stat membru la altul, ceea ce face să identificăm rate ale erorii diferite între statele membre. Ce contează însă până la urmă este să vedem cum se identifică aceste erori și să vedem dacă un proiect este sau nu util. Câteodată IMM-urile nu au neapărat nevoie sau nu-și doresc neapărat o finanțare din partea Uniunii Europene. Eu, pe vremea când uh, uh, conduceam o companie, nu-mi doream niciodată astfel de ajutoare, pentru că uh, gestiunea care uh, vine cu uh, toate aceste fonduri este mult prea complexă și până la urmă situația nu s-a schimbat deloc în ultimul timp. Vreau să întreb Comisia dacă consideră că situația s-ar putea schimba, pentru că trebuie să se uh, completeze 40 de formulare sau documente pentru a putea cere finanțare pentru un proiect european. 45 uh, de documente care trebuie transmise mai departe la ora actuală. Deci, din punctul acesta de vedere, nu știu dacă Comisia s-a gândit la posibilitatea de a uh, modifica situația. Acum, în ceea ce privește finanțarea oferită de comisie, uneori aceasta a avut consecințe negative asupra industriei uh, țărilor afectate. Aceasta a dus uneori la o uh, rata șomajului și mai ridicată și aș vrea să știu în această situație care mai este eficiența unei astfel de subvenții. Nu știu dacă n-ar trebui să, să modificăm eventual uh, anumite uh, finanțări sau subvenții care au consecințe negative. Și și ce se întâmplă și cu epuizarea fondurilor, pentru că de multe ori capacitatea de absorpție nu este totală, nu ajunge la nivelul de 100%. În 2017-2018 considerați că această capacitate de absorpție va uh, crește și că statele membre vor ajunge la 100% față de resursele alocate? Google grade was poliografisch ist. Uh, ne uitam la acest termen, că nu înțelegeam poligrafia Da, am, ne-am clarificat și dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc, cer scuze că am întârziat și sper că ceea ce voi spune nu s-a spus deja. Mulțumesc și eu, doamnei comisar, pentru prezența din această seară. Eu sunt membru și în Comisia Regii și dânsa vine des la noi acolo, câteodată chiar mai des decât alți membri ai Comisiei Regii, așadar ne cunoaștem doresc să-mi spun un lucru pe care îl spune doamna Sala Franca despre fraudă. Frauda e foarte scăzută și e trist că unii colegi eurosceptici confundă eroarea și frauda. Și sigur că trebuie să folosim orice ocazie să arătăm diferența dintre cele două ca să nu le permitem euroscepticilor să scape cu această minciună. Um, am avut multe discuții pe acest subiect în trecut. Știm că există nevoia de simplificare. Avem un grup de lucru la nivel înalt. Recomandările sperăm că vor face o diferență, vor simplifica lucrurile. Am văzut uh, cifrele în trecut, am vorbit despre gold plating. Am vorbit despre faptul că statele membre au informația pentru a reduce eh, rata erorii, deși n-au folosit-o. Mă mir câteodată cum știm care sunt problemele, am vorbit de ele, le discutăm în fiecare an, însă suntem cam lenți când vine vorba de soluții. Venim prea rar cu soluții care să rezolve aceste probleme. Despre rata de absorpție. Știm că în unele țări uh, rata de absorpție scăzută, nu în țara Galilor, acolo peste 77%, noi ne descurcăm, însă în alte state membre e o rată scăzută și acum lucrăm pe N plus 3, deci acest an este unul esențial și atunci întrebarea mea este pro- posibil sau probabil ca unele state să renunțe la finanțare pentru ca o rată așa de scăzută? de absorție. Și pe partea macroeconomică am o întrebare, o discuție controversată în acest Parlament. Știm că Spania și Portugalia au fost amenințate, dar amenințarea a fost retrasă și e dificil de lucrat așa. Și asta vreau să întreb. Ne-am putea îndepărta de acest sistem în uh, viitor? Să nu mai vorbim de condiționalitate economică, ci spre proiecte și regiuni pe viitor. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einen Mulțumesc. Vreau să-l salut și pe domnul general eh, Lemetre. Doamna comisar, aveți cuvântul. Eh, au fost multe subiecte care au fost eh, atinse. Aș vrea să pornesc de la o constatare uh, Uh, din păcate, văd că toți mai mulți membri vorbesc din start despre un buget uh, limitat, un buget redus și aș vrea să spun că uh, cred că noi, ca și oameni politici, trebuie să fim ambițioși. Domnul raportor Zeller vorbea despre declarațiile domnului președinte juncker ca și ale domnului oettinger responsabil pentru bugetul uniunii europene Uh, este o discuție despre viitorul bugetului european care a început deja uh, și cred că trebuie să avem uh, o discuție și cu statele membre pornind de la nevoile pe care cetățenii europeni le au și găsind echilibrul cel mai bun între politicile care funcționează politicile care aduc cu adevărat valoarea adăugată în viața cetățenilor europene și noile uh, priorități care au apărut uh, privind uh, apărarea, migrația, controlul frontierelor, care sunt sectoare unde Uniunea Europeană nu a avut atribuții pentru moment sau doar marginal. Aici vor fi alte discuții legate în ce măsură Uniunea Europeană va contribui prin uh, direct, indirect, uh, tot prin, uh, prin management partajat. Deci, din punctul meu de vedere, cred că vizitând toate regiunile țării, cred că nu există regiune, fie ea bogată sau săracă, care să nu vadă și să nu aibă în mod concret rezultate în ceea ce privește Uh, rezultatele și îmbunătățirea vieții uh, de zi cu zi a oamenilor. Avem uh, rezultate concrete care ne dau suficient energie să ne batem în continuare pentru această politică de regională, pentru că știm că datorită Uh, acestei politici, regionale s au creat uh, milioane de locuri de muncă uh, chiar și statele net contributoare au beneficiat nu numai direct dar și prin creșterea comerțului deci haidei ca după discuția cu statele membre la nivelul consiliului să vedem dacă vom putea vorbi de un buget restrâns Uh, sau de un buget uh, care să reprezinte ca și acum 1% din uh, GNI-ul, produsul intern brut pe cap de locuitor din cele 28 de state membre, 27 după 2020, sau ne putem ridica la nivelul ambițios al calculelor noastre, că ne-ar trebui 1,2 din uh, produsul intern brut al celor douăzeci și șapte de state membre pentru a păstra politicile uh, care s au dovedit benefice pentru cetățeni dar în același timp uh, ar introduce și noile priorități la care uniunea europeană într adevăr trebuie să contribuie pentru a răspunde Uh, noilor provocări. Deci, din acest punct de vedere, cred că acest lucru înseamnă solidaritate, aceea de a ne angaja într-o discuție și cu statele membre. Dacă sunt dispuse, sigur, noi va trebui să uh, simplificăm, să reducem, să evităm uh, duplicările și să evităm duplicările. Avem foarte multe conflicte, da, aș putea spune, în regulamentele noastre dar pe de altă parte și statele membre ar trebui întrebate dacă sunt uh, dispuse să renunțe la aceste politici sau sunt dispuse să contribuie mai mult. deci tii bine că pentru o sută de euro pe care fiecare dintre dumneavoastră îl uh, dai statului național cincizeci de euro merg în taxe și în uh, asigurări iar mai puțin de un euro pe zi vine în bugetul european deci pentru mai puțin de o cană de cafea sau un pahar de apă pe zi noi suntem chemați să uh, avem un buget care să, uh, să contribuie la uh, politica agricolă comună la politica de coeziune cercetare inovare și plus celelalte, celelalte priorități. sigur nu este portofoliul meu acela de a prejudeca dar cred că trebuie să Uh, să fim mai ambiioi i să nu vorbim uh, uh, despre, ceva ca sine per se ca un dat faptul că vom avea Uh, un uh, brexit gap acest lucru este adevărat dar haideți să vedem dacă vom putea uh, umple acest, acest gol dar și mai mult să avem, avem și raportul monti pentru a crește intrările la bugetul european să vedem în ce măsură statele membre acceptă aceste propuneri. aceasta este o, um, o observație politică ca să spun așa legată de această expresie pe care o aud din păcate tot mai des în parlamentul european Uh, privind acest pesimism uh, uh, al unui buget limitat. În ceea ce privește calendarul despre care vorbea doamna Ayala, sunt de acord cu dumneavoastră că este un calendar foarte strâns. Președintele Juncker a spus în discursul său privind starea Uniunii că proiectul de buget va fi depus în luna mai noi sperăm ca imediat regulamentele pentru perioada post două mii douăzeci să urmeze și sperăm că vom avea suficient timp ca încă din, din acest mandat al dumneavoastră ca parlamentar european să uh, realizați aceste, uh, aceste um, regulamente și Uh, pentru că, practic, uh, regulamentele au, făcut, au fost făcute de fostul Parlament, ca și bugetul care a fost adoptat de fostul Parlament și este păcat de experiența dumneavoastră din Parlamentul European, din toate comisiile, de a nu contribui la regulamentele de după 2020. Uh, în legătură cu flexibilitatea de care, de care vorbiți, sigur că nu putem, așa cum spuneam, um, prejudeca dar uh, sigur că este o chestiune care este pe masa noastră aceea de a fi mult mai flexibili la uh, lucruri care pot apărea ca migrația dezastrele naturale alte chestiuni unde ar trebui să fim mult mai rapizi în a ajuta statele membre. Uh, în legătură cu sistemul de corecții nete dumneavoastră aveți dreptate eu cred că sunt mai așa cum am spus în discursul meu sunt mai multe uh, Uh, mai mulți factori cumulativi, uh, faptul că s-a abordat, um, s-a adoptat mai târziu cadrul financiar multianual, faptul că am avut uh, această regulă M plus 3 care cumva a relaxat presiunea la nivelul statelor membre și al treilea motiv, într-adevăr, frica de aceste corecții nete. Dar această frică de corecții nete ne asigură pe noi, noi vedem partea plină a paharului pentru că ne asigură pe noi că avem uh, verificări de calitate și suntem siguri că atunci când primim Uh, aceste verificări ele sunt de calitate și practic nu ne, ne sperăm noi ca prin aceste introducerea unei corecții financiare nete să uh, autoritățile de management care așa cum spuneam ar fi trebuit să fie uh, primul nivel de control și care să fi detectat șaptezeci și șapte din erorile de pildă din două mii șaisprezece își vor face cu mai multă acuratețe și cu mai multă responsabilitate și cu mai multă rigurozitate datoria. Uh, pentru pregătirea post două mii douăzeci sunteți uh, așa cum spuneam uh, cred că este foarte importantă avem nevoie de o analiză a modului în care este implementat bugetul pe teren cred că trebuie așa cum spuneam mai multă flexibilitate eu sunt în favoarea unei simplificări radicale și Uh, pentru, uh, uh, pentru beneficiari și pe de altă parte așa cum spuneam cred că trebuie să ne bazăm și pe elementele pozitive ale sistemului actual să găsim echilibrul corect între continuitate și reformă și aici mă leg de ceea ce spunea domnul vaughan pentru că totuși erorile nu înseamnă fraudă și cred că este foarte important să vorbim despre, despre tabloul de ansamblu a ceea ce a adus uh, politica de coeziune în toate statele membre, dar pe de altă parte să intervenim acolo unde sunt uh, slăbiciuni. Uh, în legătură cu statul, stadiul închiderii programelor mii treisprezece chestiune ridicată de doamna Dablaiova, care îi mulțumesc și pentru cooperarea noastră pe timpul când însă a fost raportor, uh, știți foarte bine că comisia europeană de conturi a concluzionat pozitiv cu privire la pregătirea comisiei pentru închiderea perioadei două mii șapte două mii treisprezece s a publicat un raport al curii europene uh, de conturi privind procesul nostru de pregătire uh, pentru închidere care a fost considerat uh, pozitiv în general practic instrucțiunile comisiei către statele membre au fost cuprinzătoare și oferite în timp pot spune că toate documentele de închidere au fost primite în timp, adică până în martie 2017. Știți uh, bine că acesta a fost termenul limită de închidere pentru programul 2007, perioada de programare 2007-2013. De la uh, cele 317 programe operaționale uh, pe care le-am avut în cele 28 de state membre. Uh, serviciile noastre au trimis uh, evaluarea statelor membre în termenul limită de reglementare uh, am închis până acum din păcate doar nouă programe din cele trei sute șaptesprezece pentru că sigur am solicitat informații suplimentare acolo unde a fost necesar ne așteptăm să putem închide între optzeci și o sută douăzeci de programe până la sfârșitul anului două mii șaptesprezece în ateptarea uh, primirii de informații uh, solicitate din partea statelor membre. Uh, avem încă cerințe neîndeplinite și acest lucru trebuie să-l spunem. Solicitări de clarificări sau verificări suplimentare, corecții financiare necesare, unele state le acceptă, altele state nu le acceptă. Deci vreau să vă asigur că toate aceste programe vor rămâne deschise până când toate cerințele vor fi îndeplinite. Uh, între timp, noi facem plăți intermediare pentru programele considerate sigure. Deci niciun euro nu se va duce pentru ceea ce considerăm program risc. Uh, să, uh, suntem pe deplin angajați să închidem cât mai curând posibil programele, dar pe de altă parte, ca și în cazul pregătirii programelor, preferăm să avem o închidere de calitate sub rata reziduală de 2% și cred că mai puțin contează uh, viteza. Vă asigur că orice program poate fi închis numai dacă avem o asigurare, cum am spus, rezonabilă că nu există o eroare semnificativă a cheltuielilor uh, declarate. Să avem indicii că suntem pe calea cea bună. Statele membre au raportat uh, la închidere un risc rezidual mediu care este în mare parte sub nivelul de 2%. Uh, dar uh, cred că de-abia uh, mai, mai târziu vom putea veni la dumneavoastră în legătură și să raportăm parlamentelor și părților interesate în, asupra rezultatelor închiderii de abia în următoarele rapoarte de activitate. În legătură cu întrebarea doamnei Gresle, într-adevăr am avut și această întrebare scrisă care ne ridică și nouă întrebări. Faptul că în multe cazuri avem uh, Uh, numai un competitor în cazul licitațiilor, uh, un competitor care se înscrie la o, o singură companie sau care se înscrie la licitații și a, a, împreună cu directorul general, domnul Lemetru, și cu serviciile noastre am demarat o cercetare în legătură cu aceste cazuri pe care dumneavoastră le-ați uh, semnalat, doamna, doamna președintă. Cred că aveți dreptate că avem de ce să ne punem întrebări, mai ales că, în general, uh, competițiile sunt uh, foarte aprige în uh, obținerea unor proiecte pe fonduri europene. În legătură cu eficiența implementării instrumentelor financiare, așa cum spuneam, ele au fost utilizate încă din prima perioadă 2000-2006, au, au devenit mai răspândite în perioada 2007-2013 dar uh, uh, rezumatul arată că uh, acestea au produs rezultate efective pe, pe, pe teren. Știu că dumneavoastră împărțiți cele 17.000 de locuri de muncă raportate în 25 de state membre pe fiecare an și credem că aceste date nu sunt uh, neapărat uh, complete și nu cred că putem uh, împărți toate aceste locuri de muncă pe an și ele să, sunt convinsă că se vor multiplica în perioada următoare. Um, v-am oferit această, acest răspuns scris la întrebarea 75. Știți bine că în perioada două mii șapte două mii treisprezece statele membre nu au fost obligate să ne dea acești indicatori și, uh, și uh, noi oferim această dată pe baza indicatorilor pe care unele state membre le au dat pe bază voluntară de abia din perioada două mii paisprezece două mii douăzeci vor fi obligați să ne dea aceste, acești indicatori în uh, detaliu. deci vom veni la dumneavoastră cu, cu Uh, date complete, dar, uh, așa cum spuneam, uh, cred că datele noastre arată că au fost investite în total 16,4 miliarde de euro în, în, în instrumente financiare, 89% în ceea ce privește stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, 7% în dezvoltarea urbană și 4% în eficiența Uh, energetică și uh, aș vrea să vă spun că 314.000 de beneficiari finali uh, au beneficiat de aceste fonduri. E adevărat, s-au creat 170.000 de locuri de muncă, dar cred că acest efect de pârghie, leverage, cum se spune, este foarte important pentru că avem țări unde uh, în unele cazuri uh, uh, se ajunge la peste 20 de ori uh, mai mari efectul de pârghie pentru garanții și împrumuturi. De pildă, Austria și Germania sunt țări care beneficiază și după 60 de ani din fondurile privind planul Marshall datorită acestui efect de, de pârghie. Deci cred că ține de capacitatea administrativă a țărilor respective de a Uh, utiliza uh, instrumentele financiare și ale, a maximiza posibilitatea de a fi, uh, de a fi folosite. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, doamna Sala Franca, vreau să vă asigur că, așa cum spuneam, desemnarea nu mai este o... Domnul Franca, sorry, we were colleagues and I am very happy to see you. <laughs> I said it. <laughs> so, în, uh, um, desemnarea instituțiilor nu mai este o problemă. Uh, s-au desemnat, no, uh, desemnat instituții care acoperă 98% din alocările pe care le avem pe Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Mai avem uh, de desemnat, așteptăm desemnările pentru unele programe, mai ales cele legate de cooperarea teritorială. Uh, dar uh, în mare, v-am spus că uh, desemnarea instituțiilor nu mai este o problemă. Uh, cred că această întârziere se datorează și faptului acestor complexități ale condiționalităților ex ante pe care le-am avut legăturile cu recomandările de țară, dar acest lucru ne ajută, cred că acest lucru ne ajută practic să fim siguri că aceste instituții vor Uh, fi capabile să gestioneze miliardele de euro pe care le vor avea la dispoziție pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci uh, cred că ceea ce spuneați dumneavoastră este important inovarea este esențială pentru foarte multe dintre regiuni de aceea avem această uh, strategie de specializare inteligentă care merge în mână în mână cu ceea ce constituie elemente forte ale unei regiuni Uh, sigur că smart specialization nu înseamnă uh, că toate regiunile pot să devină silicon valley dar trebuie să construiască pe ceea ce au ele uh, mai puternic fie în domeniul agroalimentar fie în domeniul sănătății sau în domeniul aeronautic ca în polonia de pildă unele regiuni deci am vizitat și în spania multe regiuni și am văzut de pildă că acest, această noțiune de specializare inteligentă realmente poate duce la ridicarea unei regiuni acolo unde se lucrează mână în mână academicieni cu mediul de afaceri, cu administrația publică pentru a face o strategie pe termen lung uh, în privința regiunilor uh, respective. În privința uh, crizei migrației, Uh, vreau să vă spun că, într-adevăr, ne-am implicat încă de la început în a lucra, cu, în primul rând, cu primarii, pentru că înainte ca statele membre să ia decizii la nivelul uh, șefilor de stat și de guverne, primarii și autoritățile uh, locale sunt primele care au de-a face cu acest, cu, cu acest, cu acest fenomen și am admirat foarte mult uh, Uh, activitatea multor, multora dintre aceste autorități locale care s-au mobilizat exemplar atunci când au avut uh, de-a face cu uh, migrația. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrăm mână în mână, în primul rând, cu comisarul Abramopoulos, care are la dispoziție AMI, fondul care vine cu măsuri extraordinare și de urgență, uh, după care sunt într adevăr fondurile noastre fondul de dezvoltare regională și fondul social care vorbete despre incluziunea socială și eu cred că dacă uh, vrem să vorbim despre o europă inclusivă și o europă puternică uh, incluziunea socială trebuie să fie cuvântul de ordine pentru perioada viitoare pentru a evita ghetourile pentru a evita uh, radicalizarea cetățenilor noștri deci uh, din acest punct de vedere fondurile noastre uh, constituie cred o ocazie extraordinară de a aborda într un mod uh, concret integrarea migranților și a refugiaților. am vizitat în, berlin de pildă locuri unde fondul de dezvoltare regională a contribuit semnificativ la ajutarea și integrarea migranților în amsterdam știți că s a creat în cadrul agendei urbane s a creat acest network al primăriilor care îmi pare foarte rău că primarul amsterdamului care a condus uh, uh, acest, acest parteneriat privind migrația uh, a decedat a fost foarte activ în realizarea acestui, acestei rețele de solidaritate priv, priv, între primarii care au de a face cu criza migrației. acest parteneriat este condus acum de primarul din atena Uh, deci uh, lucrăm pentru a exploata toate uh, sinergiile dintre fondurile ue care contribuie la sinergie inclusiv la nivel local. fondul de dezvoltare regională deja a, a finanțat câteva domenii importante cum ar fi accesul la educația primară timpurie și educația primară dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătății și serviciilor sociale sprijinirea regenerării zonelor urbane și rurale Uh, defavorizate și de asemenea încurajăm statele membre să construiască locuințe nesegregate, deci practic să nu fie... Uh, uh, am, admirat de pildă în Molenbeek un proiect, știți că Bruxelles a alocat tot, toată alocaia din, din Fondul de Dezvoltare Regională către către Medicine Sans Frontier, care se ocupă de integrarea migranților în Molenbeek pentru două centre, unul în vechi și celălalt în uh, Anderlecht. Deci uh, se poate și uh, putem schimba și programele operaționale. Acest lucru s-a întâmplat în Italia, în ceea ce privește programul operațional Sicureța. Dacă ați văzut peste vară acele două vase care au salvat mii de vieți omenești în Mediterană de-a lungul verii. Să știți că acelea au fost cumpărate pe bani europeni prin faptul că autoritățile italiene au optat să modifice programul operațional uh, privind uh, apărarea și să uh, achiziționeze din bani europeni. Deci suntem foarte flexibili în acest punct de vedere. Am spus tuturor statelor membre că suntem deschiși să schimbăm programele operaționale pentru că suntem conștienți că această provocare nu exista atunci când s au încheiat programele operaționale. deci uh, uh, uh, odată cu adoptarea ului sunt convinsă că statele membre vor putea folosi mult mai mult fondurile europene pentru acest lucru. deci în orice caz vreau să, să lansez încă o dată apelul statelor membre de a nu ezita să folosească fonduri europene. Avem uh, un uh, parteneriat uh, privind incluziunea migranților împreună cu mai multe orașe, cum spuneam, Helsinki, Berlin, Amsterdam, Barcelona și Atena și avem un lanț al statelor membre solidare, Grecia, Danemarca, Italia și Portugalia, Uh, asociind uh, de asemenea experții în ong uri dg regio și de asemenea în cadrul acțiunilor inovatoare o altă inițiativă a fondurilor de dezvoltare așteptăm uh, call depunerea de proiecte pentru, pentru a vedea de a face cum să spun schimburi de bune practici pentru că unele state membre au experiență foarte lungă în ceea ce privește integrarea migranților. Vorbesc aici de state ca Olanda, ca Germania, ca Franța. Altele pur și simplu sunt depășite și nu știu ce să facă. Am fost, am vizitat astă vară cele, insulele cele mai afectate de criza migranților. Vă dați seama, să vă dau un exemplu, o insulă foarte mică, care este la 5 km distanță de, de, de, de Turcia, cu uh, cinci zero de locuitori și nouă zero de migranți cu primarul la mijloc într o zi cu uh, amenințări din partea localnicilor în a doua zi cu amenințări din partea imigranților care, deci este datoria noastră să i ajutăm pe acești oameni și aceste autorități locale care se confruntă cu situații de acest uh, gen. Uh, în legătură cu colaborarea noastră cu olaf vreau să vă asigur că avem o colaborare foarte strânsă între directoratul general între dg regio și olaf uh, avem o strategie antifraudă semnată uh, de directorul nostru general pentru perioada două mii cincisprezece două mii șaptesprezece care acoperă uh, șapte fonduri europene inclusiv politica de coeziune avem întâlniri Uh, foarte frecvente și cred că această bună comunicare a condus la clarificarea multor cazuri uh, în ceea ce privește irregularitățile și care dintre ele se încadrează la fraudă, care dintre ele reprezintă doar necunoașterea regulilor. Uh, în orice caz, odată ce Olaf ne sesizează în legătură cu un caz sau altul, ne raportează, noi imediat monitorizăm și suspendăm plățile Uh, inițiind uh, corecții financiare și proceduri de corecții financiare pentru a recupera uh, fiecare euro la bugetul european. În contextul programului 2007-2013, toate investigațiile OLAF sunt, vor fi deduse în perioada de Uh, închiderea programelor financiare 2007-2013, astfel ca bugetul uh, uh, Uniunii Europene să fie protejat în potențiala irregularitate sau a fraudelor. Mr. Frank is telling me that I forgot to tell you about Madam Chair about errors that could have been avoided. So, uh, uh, so I would like to come, to come back to you because uh, I am told that I didn't finish the response to, to you. Mi se spune că nu am răspuns la întrebările dumneavoastră în legătură cu erorile care ar fi putut să fie evitate. Vreau să vă asigur că nu avem întotdeauna motive de bucurie în relațiile noastre cu statele membre, dar noi monitorizăm uh, faptul că sistemele trebuie să funcționeze bine, ținem seama de rezultatele de audit, dar după cum am spus, avem aproximativ 500 de rapoarte pe an din partea auditorilor naționali și bineînțeles că nu avem capacitatea să uh, colaborăm cu toți auditorii, dar oricum toate programele care sunt considerate uh, a fi programe de risc sunt analizate în mod special și dorim să ne asigurăm că cei care monitorizează aceste programe fac parte din organisme independente și că uh, semnalează deficiențele serioase. Dar avem și planuri naționale prin care încercăm să ajutăm statele naționale să uh, desfășoare această activitate de uh, monitorizare. Vă asigur că dacă uh, sistemele nu au fost corectate sau cheltuielile nu au fost corectate, încetăm plățile. Există și inițiative de creare de capacități la nivelul autorităților administrative, există toate tipurile de colaborare, deci sper că erorile care uh, pot fi evitate, mai ales în ce privește achizițiile publice și proiectele eligibile, uh, vor putea să deruleze corect. Și dacă uh, ne vom strădui să implementăm uh, deciziile adoptate în perioada 2017 în domeniul achizițiilor publice, um, vom putea evita pe viitor erorile. Acesta este un răspuns uh, pe care îl dau celor două întrebări în acest domeniu. Cred că Trebuie să uh, existe multă rigurozitate în ce privește derularea licitațiilor publice. În, uh, pentru al doilea an consecutiv, uh, acum nu mai există același număr de erori în ce privește achizițiile publice și nici în ce privește subvențiile de stat. Achizițiile publice rămân uh, însă o sursă de erori în anumite state membre și de aceea trebuie să conlucrăm uh, țintit cu ele cât mai uh, strict. Domnul Cehovski, aș dori să răspund cu un simplu nu nu aplicăm metode diferite în diferitele state membre. Avem aceeași metodologie de auditare conform uh, liniilor directoare ale Comisiei, iar în ce privește conceptul de gold plating, uh, multe state membre explică că trebuie să uh, solicite completarea a mii de pagini, eh, pentru că aceasta este o cerință a Bruselului. Dar nu e cazul. Eh, nu e nevoie de a completa 100 sau 500 de pagini pentru un proiect. Eh, știu, am văzut chiar în sectorul ferogia, feroviar dosare în care o mie sau mai multe pagini trebuiau fie semnate eh, fiecare în parte. Dar eh, nu a fost cerința noastră, a fost o chestiune de gold plating într-un stat național. Deci eh, este important, sigur, să simplificăm lucrurile, să folosim ceea ce introducem acum în programul Omnibus. În materie de costuri modificări simplificate de luare în considerare a proiectelor generatoare de venituri, instrumentele financiare și, de asemenea, introducerea uh, a ceea ce numim ei coeziune. Uh, uh, cred că vom putea, ca urmare a recomandărilor grupului pentru perioada post-2020 să ușurăm viața beneficiarilor, dar vreau să vă asigur că fără eforturile, eforturile statelor membre, din păcate, uh, nu cred că vom reuși, pentru că atunci când vor, vine vorba de absorție și de implementare, responsabilitatea este 100% uh, a, a statelor membre. Nici dumneavoastră din Parlamentul European, nici noi cei de la Comisie nu putem merge pe teren să realizăm implementarea proiectelor uh, Uh, cred că este ambiția fiecărui stat membru, ar trebui să fie ambiția fiecărui stat membru de uh, a beneficia de această unică oportunitate de folosire a fondurilor europene pentru dezvoltarea țării uh, sale, oportunitate care chiar dumneavoastră s-ar putea să fie ultima din istoria Uniunii Europene, pentru că nu știm care vor fi alocările și dacă statele membre vor beneficia în continuare de aceeași... Sigur că ne vom lupta împreună pentru ca statele membre să, să aibă cât mai mulți bani din fondurile structurale, dar pe de altă parte uh, cred că ele însele trebuie să fie conștiente că dacă nu vor putea să demonstreze pe hârtie că sunt în stare să uh, cheltuiască acești bani europeni care vin ca un gest de solidaritate între statele membre, uh, ne va fi foarte greu să ne batem pentru o politică de coeziune la nivelul pe care îl avem acum. Uh, domnul Bogan, uh, a, cred că a ridicat o problemă politică foarte serioasă. Uh, politica de coeziune este o politică de cheltuieli care investește miliarde de euro în economia Uniunii Europene. Sigur că avem un număr limitat de beneficiari care au văzut în această politică o oportunitate de fraudare a fondurilor Uniunii Europene și prin aceste cazuri Uh, cum să zic, publicate uh, și republicate și s-au alimentat suspiciunea asupra politicii în ansamblu, inclusiv asupra reputației politicii noastre. Uh, vreau să vă spun că valoarea neregulilor frauduloase reprezintă doar 0,42% din plățile pentru politica de coeziune din perioada 2007-2013, conform rapoartelor statelor membre către olaf. vă asigur încă o dată comisia are toleranță zero față de fraudă și corupție și luăm măsuri de fiecare dată când detectăm uh, uh, sau când se raportează o uh, suspiciune. Deci, încă o dată, repet ceea ce domnul Vogan a spus, neregulile și erorile nu înseamnă fraudă. Neregulile sunt Ă, ă, sunt încălcări ale legislației Uniunii Europene sau naționale care nu întotdeauna au, ă, aduc atingere intereselor financiare ale bugetului Uniunii Europene, pe când frauda este o chestiune intenționată care subminează bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Ja, wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Kommissarin. Și noi vă mulțumim, doamnă comisar. Noi uh, am pus accentul pe Olaf pentru că Guarda de Finanță uh, ne-a vizitat uh, săptămâna trecută și ni s-a spus că 79% din cazurile de fraudare a banilor europeni sunt legate de fondurile structurale. Deci de aceea cred că trebuie să uh, vedem dacă există posibilitatea ca într-adevăr fiecare euro care a fost investit într-un proiect până la urmă să fie recuperat dacă au existat tentative de fraudare. Dau cuvântul acum doamnei Ivanova. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu cât timp am la dispoziție, dar s-au pus foarte multe întrebări uh, esențiale. Uh, și vreau să vă mulțumesc pentru acestea. Am să încep în primul rând cu raportorul care vorbea de rolul coeziunii pentru a duce la creștere economică și uh, întârzierile cu implementarea în noua perioadă de programare. De asemenea, potențialul problemelor legate de absorpție. Domnule raportor, pot să vă informez că va exista un raport special uh, pentru tema uh, Uh, capacității de absorție va fi publicat la anul de către cea de-a doua cameră a Curții de Conturi și va analiza motivele acestor întârzieri și ce se poate face. Deci la anul, uh, iată, folosesc această ocazie pentru a vă prezenta încă de pe acum acest raport important. Pe de altă parte, Ați prezentat o altă chestiune importantă, acel principiu al auditului unic și procedurile de audit care sunt din ce în ce mai complexe, mai complicate. Bineînțeles, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și domeniul coeziunii este un exemplu greitor pentru că în ultimii ani uh, au existat mai multe niveluri și funcții de audit uh, care au devenit din ce în ce mai complexe și în uh, literatura științifică s-a văzut uh, că numărul și complexitatea controlelor a crescut din ce în ce mai mult. Uh, se vorbește despre rata de eroare definită de comisie, de curtea de conturi, de autoritățile naționale. Noi, în calitate de uh, instituție de audit uh, externă, depindem practic de comisie care este cea care implementează rezultatele și, așa cum spuneam și în discursul meu introductiv, de la anul dorim să începem un exercițiu pilot, să vedem cum putem lucra mai bine în domeniul coeziunii pentru a testa cum lucrează alții, să vedem dacă ne putem bizui pe munca altora, unor părți terțe și dacă va fi necesar uh, sau nu să ne stabilim propria noastră rată reziduală de eroare pentru a ajunge la DAS pe de altă parte, ați vorbit și despre instrumentele financiare, despre transparență și alte chestiuni și sunt absolut de acord. Într-adevăr, instrumentele financiare au mai multe avantaje, permit bugetului european să fie utilizat în mod mai eficient, asta în teorie, dar v-aș reaminti și raportul special cu numărul 19 din 2015 asupra instrumentelor financiare pe care l-am dezbătut în cadrul descărcării de gestiune de anul trecut și acolo se prezentau mai multe probleme cu implementarea, prea mult control, efectul revolving, costurile de tip pârghie și în acest raport dădeam și o serie de recomandări către comisie, printre care uh, să se dea uh, mai multe informații uh, coerente în ceea ce privește costurile de management, să realizeze studii în legătură cu costurile la fața locului și să uh, prezinte susținere financiară doar pentru instrumente financiare, ceea ce ar fi uh, recomandări foarte utile pentru perioada de programare după 2020 și pentru a determina nivelul de asistență tehnică necesară. Doamna Labajova și dumneavoastră, doamna președinte, ne-ați pus întrebări legate de achizițiile publice. Pot să vă spun că noi uh, facem auditul ex post, deci pentru tot ce s-a întâmplat, pentru proiecte, vedem dacă s-au atins sau nu obiectivele. Deci e vorba aici mai mult de o chestiune politică, dacă să fie o directivă sau un regulament. Pot să fac referință doar la cele două rapoarte speciale numărul 10 din 2015 și 17 din 2016 dar această chestiune uh, nu a fost uh, neapărat în domeniul de aplicare al auditului nostru. În ceea ce privește verificările pentru management, așa cum a arătat și Comisia, problema depinde în principal de calitatea insuficientă de verificările făcute, deci controlele făcute de autoritățile de management și de organele intermediare sau erori care uh, provin chiar de la autoritățile respective. Există uh, o creștere în ceea ce privește erorile detectate și pe perioada de programare uh, 2007-2013 probabilitatea uh, de a avea erori uh, pentru aceste uh, chestiuni ce țin de autorități uh, este mai mare decât în trecut. Am să închei aici și vă mulțumesc uh, foarte mult pentru cooperarea pe care am avut-o și pentru interesul pe care l-ați manifestat. Mulțumesc! Raportorul încheiere, foarte pe scurt impresia mea este că în clipa de față ne aflăm într-o situație în care politicile structurale și politicile de coeziune până la urmă sunt împinse până la ultima resursă pentru că analizând ultima perioadă trebuie să constat că pentru statele membre și pentru regiuni și pentru întreprinderi, există și alte modalități de finanțare care sunt mai puțin birocratizate decât fondurile structurale. Dacă Banca Centrală Europeană pe an uh, uh, acordă 60 de uh, miliarde împrumuturi de stat pe lună și dacă Fondul European pentru Investiții Strategice în același timp Um, stă la dispoziția Băncii Europene pentru Dezvoltare. Um, uh, aici, până la urmă, accesarea fondurilor structurale este dezavantajată. Iar în ce privește cota erorilor, trebuie să spun că acolo unde Uh, unități financiare efectuă o verificare, ele au de la bun început orice interes să elimine menționarea acelor erori care ar trebui să ducă la returnarea unor sume. Pe de altă parte, dacă uh, auditarea este făcută de către uh, reprezentanții ai întreprinderilor, ei, bineînțeles, că fac o auditare deosebit de minuțioasă pentru a demonstra cât sunt de serioși în demersul lor. Deci, uh, iar uh, asta iarăși nu creează uh, um, o prea mare stimulare pentru cei care ar dori pe viitor să acceseze asemenea fonduri. Iar dacă noi în 2018 vom solicita fonduri suplimentare, vreau să vă spun că uh, până la urmă în 7 uh, miliarde în anii trecuți la nivelul anului 2015 au trebuit să fie returnați. La Strasburg, uh, într-o procedură de urgență, am propus o modificare a regulilor pentru ca ă, banii din fondurile structurale care nu au fost accesați să fie virați spre inițiativa ă, pentru tineret. Pentru că ă, chiar dacă poate nici în acest domeniu nu se va lucra cu maximă eficiență. Deci avem la modul general o problemă cu aceste fonduri. Ce m-ar deranja pe mine este că vizibilitatea Uniunii Europene uh, de stimulare a dezvoltării uh, regionale uh, nu ar avea de câștigat dacă aceste instrumente nu vor mai sta la dispoziție la nivelul de până acum. De aceea eu cred că trebuie să conlucrăm să îmbunătățim lucrurile. Și în diversele regiuni am constatat că există unele abordări bune, mai ales în domeniul cercetării și al dezvoltării. Și uh, există uh, și nevoia de bani europeni în acest domeniu. Deci nu se poate lucra numai cu credite obținute în uh, altă manieră. Dar, sigur, procesele de administrare a acestor bani uh, sunt uh, complicate. S-a vorbit despre asta mult astăzi. Mai avem ceva timp la dispoziție, dar uh, noi trebuie să ne grăbim cu îmbunătățirea situației pentru că se apropie sfârșitul acestei perioade. În orice caz, menținem legătura. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile scrise și orale și vom urmări în continuare evoluțiile în toate aceste domenii. Și vă mulțumesc pentru prezență și uh, rog și pe președintele uh, Curții uh, de Conturi să intervină. Deci îl salut pe președintele Curții Europene de Conturi. Vom avea un schimb de vedere în legătură cu programul de lucru al Curții de Conturi. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Genau. Ja, darf ich, may I ask you to make less noise? May I ask you to make less Vă rog să uh, faceți liniște. Cei care trebuie să părăsească sala să o facă. Domnule președinte, mă bucur că avem ocazia să avem acest schimb de vederi în legătură cu programul de lucru al scurții de Conturi. Este un program impresionant în ce privește rapoartele speciale. Am avut 12 rapoarte speciale care erau menționate în fostul uh, raport uh, de lucru care nu uh, s-au realizat, sunt marcate aici cu roșu. Deci mă întreb atunci cât de demnă de încredere este programarea uh, Activități anuale dacă 12 rapoarte speciale până la urmă nu s-au realizat. Vă spun bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În legătură cu întrebarea pe care mi-ați adresat-o, vreau de la bun început să spun ceva. Programul de lucru este un fel de work in progress, adică rapoartele pe care le elaborăm, câteodată chiar când sunt pregătite, se apropie de finalizare, Um, se lovesc de, să le spunem, o rezistență uh, care nu putea fi prevăzută. Fie că este vorba uh, că anumite documente nu au fost furnizate la timp, fie pentru că există unele situații uh, neprevăzute care determină o întârziere. Sigur că noi ne străduim să evităm asemenea situații, să îmbunătățim lucrurile. La seminarul pe care l-am avut cu colegii în septembrie, am discutat și modul în care ehm, ehm, prelucrăm documentele în rapoartele speciale, metodologia de care ne servim. Iar eh, Comisia pentru Calitatea eh, Auditorilor eh, va revizui toate regulile din acest punct de vedere pentru a putea lucra mai rapid și mai eficient. Sigur că uh, uh, un raport niciodată nu se pierde. Există excepții, dar uh, ele până la urmă sunt finalizate dar spun că uh, ne vom strădui să eficientizăm activitatea și foaia de parcurs să fie respectată. În ce privește programul de lucru pentru anul 2018, în octombrie am publicat acest program, sunt 15 obiective menționate. Există, uh, sigur, rapoarte anuale, rapoarte speciale, diverse luări de poziție, se referă la uh, un uh, spectru amplu de activități pentru creștere și integrare, dar și migrație, dezvoltare globală, piață internă și o Uniune Europeană uh, a um, activității eficiente. 12 din programele de uh, lucru pentru 2018 sunt activități noi, au prioritate din perspectiva noastră și urmează să fie continuate și în 2019. Printre altele, uh, documente de poziție în legătură cu bugetul european, viitorul politicii comune agricole, simplificarea politicii de coeziune și uh, simplificarea programului Orizont 2020. De asemenea, siguranța alimentară, transparența finanțării ONG-urilor, era o doleanță din partea Parlamentului European, facilitatea pentru migranții și refugiații din Turcia și un raport uh, conflictele de interese și uh, codul de etică în instituțiile europene. Noi am analizat evoluțiile actuale din uh, cadrul Uniunii și a riscurilor existente în acest domeniu. Un criteriu esențial este și interesul uh, Parlamentului European, accentele din acest punct de vedere și uh, au fost menționate în procedurile de uh, uh gestionare și în uh, propunerile făcute de către comisiile europene. În ce privește programul de, de, pentru 2018, două treimi din propuneri uh, sunt uh, Uh, acoperite de uh, activități de auditare care se află deja în derulare. Și cele mai multe propuneri le-am primit din partea Comisiei de Control Bugetar. Și uh, recent, într-o scrisoare din partea doamnei Wikström, Uh, din care a primit o copie și președinta acestei comisii, doamna Ingeborg uh, Gresle, există aceste doleanțe. În ce privește programul de lucru pentru anul trecut, uh, există și lipsește inputul unor comisii importante care poate au întârziat. Eu sper să primim și din partea celor comisii care încă nu s-au pronunțat propuneri următorul program de lucru urmează să fie pregătit încă de pe acum. Vom avea și o întâlnire cu președinții de comisii pe 16 ianuarie 2018 și cu acel prilej vom vorbi despre prime idei pentru programul 2018 și 2019. Acestea ar fi, eh, pe scurt, eh, câteva cuvinte din partea mea. Eh, dumneavoastră ați primit programul. Eu doresc să mulțumesc acestei comisii pentru colaborarea foarte bună în pregătirea și transpunerea în practică a programelor noastre. Știu că și noi trebuie să ne îmbunătățim activitatea și mă refer aici și la ceea ce am spus de la bun început. De altfel și săptămâna trecută la conferința președinților s-a vorbit despre un timing, despre o foaie de parcurs din acest punct de vedere și ne străduim să rezolvăm această problemă, dar și acesta este un proces complicat care nu poate fi rezolvat de azi pe mâine. Deci, cred că asta este pe scurt ceea ce pot să spun, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări sau comentarii. Mulțumim. Mulțumim pentru buna cooperare și pentru faptul că ați ținut cont și de dorințele noastre. E o ocazie specială pentru noi ca subiectele pe care le discutăm în cursul anului să le uh, vedem aici. Ceea ce privește raportarea specifică de țară e importantă pentru noi, pentru că vedem uh, des în vizitele pe care le facem, uh, cum arată situația acolo. Astăzi cu doamna comisar vorbim de câte licitații au loc în uh, Europa unde există un singur ofertant. Avem țări unde multe, peste 40% din licitații se găsesc cu un singur ofertant și ceva nu funcționează acolo, e clar. Astfel de lucruri trebuie să le aflăm pentru că altfel uh, uităm de subiectele cu adevărat importante. Nu e vorba să facem pe cineva de rușine, nu. Uh, e vorba să procedăm corespunzător. Se spune adesea că am trage cu tunul după vrăbii, dar iată că această raportare specifică de țară ar fi o astfel de ocazie să numim cazurile problemă, și apoi să găsim o soluție adecvată. De ce ne interesează atât de mult acest aspect? Și uh, totodată se mai pune aici întrebarea și cum va arăta noul buget, care va fi viitorul politicii agricole comune și în grupul meu politic, dar și în altele am văzut unii care spun că nimic nu se poate schimba și dacă lumea se schimbă, totuși politica agricolă să rămână la fel. Doamnă președinte, ceea ce privește raportarea specifică fiecarei țări, vrem să o îmbunătățim. Știți că în trecut am avut uh, probleme pentru că informațiile statistice pe care le primeam permiteau o raportare specifică doar într-o măsură limitată. Sperăm ca prin uh, modificarea pe viitor a acestei raportări să primim resurse suplimentare cu care să putem îmbunătăți acest tip de raportare. Eu cred că vom avea mai multe posibilități și în uh, rapoartele de performanță să, să analizăm grupuri de state Uh, pe câte un stat membru parte știu că există rezerve, dar mai multe grupuri, un grup de mai multe state membre, de ce nu? Știu că există um, diferite priorități în diferitele state membre. În ceea ce privește planul financiar multianual, repet ce am spus săptămâna trecută în conferința președinților, vom emite la sfârșitul ianuarie un prim document de briefing, cel târziu în februarie, dar planul ar fi să-l facem în ianuarie, imediat ce comisia își va fi publicat propunerea. Și apoi, la scurt timp, vara, vom da un uh, aviz din partea noastră pe care îl veți putea folosi. Nu știu care vor fi tendințele. Dacă vă uitați la avizul nostru despre revizuirea de la jumătatea perioadei, e clar că se va vorbi de transparență, de flexibilitate și de efectivitate. Și subiectul agricol va reprezenta un punct important. Din programul nostru de lucru pe anul viitor veți vedea că ne uităm cu atenție uh, la partea de agricultură și suntem conștienți de provocările din acel domeniu acest, uh, acest subiect face și obiectul unor discuții interne la noi și ne vom aduce un aport pentru a îmbunătăți acest uh, raport, această relație. Vă mulțumesc mult! I have, a... Uh, mulțumesc, doamna președinte. Uh, și acum, doamna Ines Ayala Sender. Da. Doamna Gresle, văd că a dispărut între timp. Mi-ar fi plăcut ca dânsa să mă audă, pentru că vroiam să reacționez într-un fel la ce a spus. Dânsa spunea că toată lumea aici la comisia noastră abia așteaptă să vadă cum uh, criticăm unele state membre și că avem o listă cu cei mai buni, mai puțin buni și cei mai răi. Uh, și, de fapt, nu întreaga comisie sau nu cei opt membri din partea grupului meu se află în această situație. Din potrivă, noi considerăm că, în calitate de europeni, ar trebui să încercăm astfel de confruntări ca cele care au avut loc în special în, ultimul timp, în ultimul timp între nord și sud, est și vest. Deci astfel de critici ar fi de evitat mai ales dacă ținem cont și de faptul că la Curtea de Conturi există o capacitate de a face analize mult mai neutre din punct de vedere politic și de aceea v-aș mulțumi dacă am încercat să rezolvăm această problemă, această împărțire în buni și răi, care cred că este uh, o atitudine greșită uh, aici la comisia noastră. Și cred că în loc să ne ajute, aceasta ne face să fim din ce în ce mai puțin relevanți. Mi-aduc aminte că în primii ani, de exemplu, de lucru la comisia noastră, eram în stare să identificăm foarte bine unde existau uh, sau apăreau probleme și uh, De câte ori lansam o invitație pentru un ministru, de exemplu, dintr-un stat membru, veneau aici și aveam un dialog foarte constructiv, însă după mai mulți ani uh, care uh, ne-au spus că indiferent ce spun aici, până la urmă tot îi acuzăm, uh, pur și simplu nu mai dau curs invitațiilor noastre. Deci cred că ar fi bine să ținem cont de aceste aspecte. În programul dumneavoastră și în atitudinea pe care o aveți și criteriul pe care îl aplicați în instituția pe care o prezidați, cred că există anumite elemente care ne-ar putea ajuta. Știu că uh, ceea ce doresc uh, să facă uh, cei care fac audit este să facă auditul clasic. Există totuși, pe de altă parte, posibilitatea de a revizui activitatea curții de conturi mână-mână cu instituțiile. Și mai ales dacă ținem cont de faptul că peste un an și jumătate foarte mulți dintre deputați vor fi noi veniți, ar fi important pentru noi să vedem uh, unde s-au făcut progrese, unde nu s-au făcut progrese, care sunt instrumentele de care dispunem pentru a menține ceea ce am făcut până acum și să nu uităm ce s-a întâmplat în trecut uh, în teme fundamentale cum ar fi fondurile structurale, coeziunea, pacul, dezvoltarea rurală sau alte teme esențiale pentru noi. De asemenea, ne-ar interesa să vedem uh, cum sunt tratate alte elemente, cum ar fi, de exemplu, criza refugiaților, apărarea și așa mai departe, sau uh, ajutorul pentru dezvoltare. Deci, în ce fel uh, putem face legătura între acestea și politicile mai vechi? Pentru că politici noi, precum ar fi apărarea sau politica de mm, a face față crizei refugiaților și a migranților, dacă ținem cont de alte politici care au existat și care uh, au încercat să facă față acestor probleme, de exemplu cooperarea pentru dezvoltare sau dacă ne referim la apărare, problema rezolvării, soluționării conflictelor, problema uh, posibilitatea deschiderii de ambasade sau consulate. Deci uh, toate acestea ne-ar putea ajuta să nu repetăm greșelile trecutului. Deci uh, știu că nu veți face 100% ceea ce noi vă cerem. Uh, dacă ar ține cont cât de cât de ceea ce recomandăm, uh, mi se pare important atunci când e vorba, de exemplu, pentru anul 2018, de crearea de locuri de muncă, de noi instrumente pe care le putem utiliza, pentru că, într-adevăr, există bune practici de utilizare a fondurilor europene, pentru că se creează locuri de muncă și se mențin anumite locuri de muncă în fața uh, rutinei existente. Sau dacă vorbim de uh, bugetizarea pe gen, în acest domeniu am văzut că într-o Europa din ce în ce mai îmbătrânită, uh, femeile reușesc să, se, să intre pe piața muncii și asta rezolvă foarte multe probleme. Și în încheiere uh, aș avea și eu câteva întrebări. Tocmai am văzut-o pe doamna Crețu, și în chestionarul pe care l-am trimis, uh, comisia noastră încearcă să vadă uh, care este dinamica creată față de statele membre, felul în care acestea se implică sau nu în implementarea politicilor și recomandările care apar după aceea. Deci e vorba de acel, acea analiză anuală. În ce fel am putea utiliza acest exercițiu în mod pozitiv și nu negativ? în aceste rapoarte pe țară care se fac, mă întreb dacă Curtea de Conturi ar putea să țină cont încă de la început de recomandările pe țară făcute de comisie și care sunt, bineînțeles, însușite de către Consiliul în același timp, în deplinătatea lor. Pentru că ne-am obișnuit uh, aici ca în unele cazuri uh, statele membre, într-adevăr, să țină cont de recomandări și să implementeze recomandările, dar, pe de altă parte, nici Comisia, nici Consiliul nu sunt în stare să îmbunătățească situația în acele țări care au altfel de dificultăți. Uh, e vorba aici de uh, țările care au uh, exces bugetar și mă întreb dacă Curtea de Conturi ar putea ajuta pentru deblocarea situației o situație care ne creează probleme tuturor. Deci, în fața unui astfel de exces de uh, buget uh, permanent, investițiile făcute în infrastructură, în educație, în training, toate acestea ar putea ajuta ca și restul Europei să funcționeze mai bine. De aceea doream să vă întreb dacă v-ați gândit la această posibilitate. Deci în loc să uh, redactăm niște rapoarte pe țară care n-au niciun sens, să utilizăm recomandările uh, repetate de-a lungul timpului în semestrele europene și uh, rezultatele anuale pe care le avem să fie folosite de Curtea de Conturi pentru a uh, profita de pe urma acestei experiențe și a instrumentelor de care dispuneți dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, thank you, Ines. I have... Mulțumesc, Ines. Domnul Salafranca, uh, cred că dorea de asemenea să intervină. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc, domnule președinte Lene, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru a ne prezenta prioritățile programului de lucru pe anul 2018. Trebuie să ținem cont de misiunea esențială a Curții de Conturi. Este vorba de uh, instituția de audit extern pe care o avem. Obiectivul fundamental este acela de a, a trage la răspundere, de a crește transparența conturilor și de a oferi elementele necesare pentru ca cetățenii europeni să știe cum sunt folosiți banii lor în mod corect. Doamna Ayala tocmai a făcut o mențiune în urma dezbaterii pe care am avut-o cu doamna comisar Crețu care are un portofoliu cu sume importante. E vorba de 3,5-3,6 miliarde de euro anual. Deci, domnule președinte, trebuie să ținem cont de perspectiva generală, de contextul acestor cheltuieli pe care Curtea de Conturi le analizează. Să vedem despre ce dimensiuni e vorba aici, uh, mai ales dacă vorbim despre resurse uh, modulabile. E vorba de 60 uh, de miliarde de euro anual în cadrul perspectivei financiare anuale și uh, cred că nu trebuie să uităm aceste aspecte. Pe de altă parte, Curtea de Conturi ar putea juca un rol interesant uh, pentru a sfătui instituțiile în legătură cu cheltuirea acestor fonduri, uh, în legătură cu prioritățile, uh, și în ce măsură am putea identifica noi uh, priorități, de exemplu în domeniul uh, securității. Dacă comparăm cifrele pe care le avem pentru politici structurale, uh, politicile în domeniul resurselor naturale, vedem că alocarea anuală pentru securitate, care e adevărat, e o îngrijorare din ce în ce mai mare a cetățenilor europeni, fondul alocat de 2,5 miliarde de euro este mult mai redus decât pentru celelalte. Deci, Cred că documentele de reflexie, de analiză pe care le elaborează Curtea de Conturi pot fi foarte utile pentru o reorientare a politicilor și pentru a uh, ține cont de realitate și de cererile cetățenilor europeni. De aceea, munca dumneavoastră este foarte binevenită și aș avea și o întrebare foarte concretă, pentru că programul de lucru pare foarte ambițios. Uh, pe 2018. Știu că dumneavoastră aveți în jur de 900 de persoane care lucrează mm, cu dumneavoastră și vreau să vă întreb uh, cât de ambițioase credeți că sunt uh, provocările uh, actuale și cum, care este legătura cu resursele umane de care dispuneți. Am un document aici legat de raportul anual și declarația de asigurare. Uh, Anul trecut, uh, Curtea de Conturi a avut 36 uh, de rapoarte speciale. Avem și avize, rapoarte uh, specifice pentru diverse organe ale Uniunii, 58 de rapoarte anul trecut și tot felul de articole, publicații analitice, panoramice, în afară de raportul anual de activități. Deci, ce vreau să vă întreb? Uh, cum vedeți acest program de activități pe 2018 față de programul de activități de anul trecut, despre care tocmai ne-ați informați? Din punct de vedere cantitativ, e clar că este mai ambițios, pentru că ne aflăm într-un moment uh, foarte sensibil în calendarul nostru. E vorba de noile perspective financiare, deci un nou ciclu al Uniunii. Și vreau să vă întreb dacă resursele umane de care dispuneți sunt sau nu îndeajuns, dacă țin cont de acest program de lucru prezentat sau nu. Pe mine mă interesează în special uh, politica externă, sunt membru la Comisia de Afaceri Externe și resursele utilizate de uh, Uniune pentru această politică sunt 8,4 miliarde de euro. Am văzut că aveți prevăzute niște activități de evaluare a misiunilor UE nu doar în ceea ce privește observarea alegerilor, ci și pentru misiunile de susținere în diverse regiuni ale lumii, precum Sahelul. Deci vreau să vă întreb ce pondere are această activitate în ansamblul activităților prevăzute pe 2018. Mulțumesc! Mulțumesc! Și eu sunt pe lista vorbitorilor și aș avea câteva întrebări foarte concrete și la obiect. E vorba în special de relația dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi Europeană. S-a vorbit foarte mult despre priorități, uh, s-au pus și întrebări pe această temă și așteptăm răspunsul dumneavoastră, însă vreau să vă întreb cum uh, credeți că puteți lucra mai bine cu alte comisii competente de aici, de la Parlament? Pentru că dumneavoastră vă inspirați mai mult de pe urma cererilor care vin de la membrii comisiei noastre, dar nu știu dacă v-ați gândit la posibilitatea de a avea input sau întrebări, deși de la alte comisii. De exemplu, vă interesează să V-ați întâlnit, de exemplu, cu doamna președintă de comisie Cecilia Wikström, cu alți președinți de comisii. Uh, considerați, vă gândiți la interesele altor membri ai Parlamentului față de activitatea dumneavoastră? Mulțumesc. Domnul Sarvama, de asemenea, dorește să intervină și după aceea vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău uh, pentru prezentare, pentru că nu eram aici pentru o bună parte din ea, dar um, nu sunt prea multe lucruri noi, e vorba de lucruri deja știute. Știm însă că la curte v-ați stabilit o țintă importantă și anume evaluarea performanței pentru anii viitori. Și în acest context am fi vrut să auzim pentru anul 2018 uh, lucruri mai concrete. Ce prevedeți pentru 2018? Ce sau unde s-ar putea face îmbunătățiri față de anul acesta pe această temă a performanței? Și aici uh, avem și un motiv pentru a pune o astfel de întrebare. Pentru că trecem prin procedura de descărcare de gestiune și am să dau un exemplu. Așa numitele AMPRs. Doamna comisar Crețu, care tocmai a fost aici. Eu sper sper să uh, trecem de la un stil pur descriptiv la o evaluare mai concretă a impactului. Este un lucru pe care l-am tot repetat, dar aș vrea să ascult și comentariile dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Stima. Doamna Ayala Sender vorbea de rapoartele specifice de țară. Vreau să clarific acest subiect. Am încercat să o fac și mai devreme. Dată de la, plecând de la statisticile pe care le avem, nu suntem gata să facem declarații de încredere pe fiecare an în parte, pe fiecare țară pentru că metodele noastre analitice se uită la situația de ansamblu și nu putem intra în detalii pe câte un stat membru. Pur și simplu e imposibil. Ce putem face și facem un efort continuu de îmbunătățire e să dăm informații suplimentare despre țări. Dar nu e o evaluare legată de, de exemplu, cota erorii sau ceva similar. Pur și simplu îmbunătățim transparența metodei noastre. Asta am putem face și asta am și făcut deja și avem exemple bune în acest sens. De acord cu ce a spus doamna Ayala Sender. Nu întotdeauna cei care par buni sunt cei buni, că toate sunt și unii răi pe acolo și invers, nicio, nu neapărat cei răi sunt întotdeauna răi câteodată când te uiți înapoi timp de șapte ani, am încercat asta în 2015, și te uiți în urmă, lucrurile stau altfel decât te așteptai. Pentru noi e important să existe o analiză curată și să dăm doar declarații pe, în care putem avea încredere. Altfel, periclităm uh, imaginea instituției și nu ne lăsăm uh, forțați să facem declarații atacabile și uh, dubioase. Și asta cred că pot spune în numele tuturor colegilor de la curte. Am mai vorbit de semestrul european, am prevăzut uh, încă un raport pentru anul viitor, nu e o mare prioritate, dar uh, ne concentrăm în continuare pe acest subiect. Colegul Zalafranca a vorbit de politica externă, de noi puncte importante, dar recunoaștem acest lucru. Am discutat asta și în anii care au trecut în mod uh, intens. Trebuie să îndeplinim uh, sarcini noi care poate înainte nu se aflau în centrul uh, acestei politici. Se vorbește acum de uh, apărare, de siguranță, de combaterea terorismului, de migrație, toate acestea nu jucau niciun rol înainte și totuși, dintr-o dată, iată că sunt importante, ca și securitatea IT, de altfel. Și pentru multe astfel de subiecte trebuie să ne pregătim. Și noi suntem surprinși, ca și alte instituții, și poate nu întotdeauna privim suficient de departe înspre viitor. Și asta încercăm să schimbăm, încercăm să ne îmbunătățim, ca să fim mai bine pregătiți. <clears throat> Lucrurile s-au schimbat și asta se vede la cea de-a treia cameră care nu se mai uh, ocupă doar de sarcină de până acum, ci de uh, drept și interne plus migrație, tocmai pentru că aceste probleme joacă un rol tot mai important. Și avem colegi tot mai specializați, dar fiind aceste subiecte noi. Deci Curtea de Conturi trebuie să se adapteze la fel ca și politicienii și administrația noilor condiții. Dacă suntem mai uh, ambițioși cantitativ 47 de propuneri, aproape 50, pentru că au caractere diferite și formate diferite. Cred că în mare suntem la nivelul programelor pe care le-am avut și în ultimii ani. Încercăm însă, ne-am propus clar acest lucru, să trecem mai mult de la compliance la performance și să oferim mai multe produse tip performance, pentru că astea se cer. Și cu cât mai bine își respectă instituțiile uh, rolul, cu atât mai mult loc avem pentru rapoarte de performanță. Deci e un efort, iată, dar cred că o putem face. În ceea ce privește resursele umane, ca toate celelalte instituții. Suntem sub uh, deciziile cadrului financiar multianual. Trebuie să reducem cheltuielile cu personal cu 5%, valabil pentru toți și pentru noi ca și pentru toți ceilalți. Încercăm să dăm un exemplu bun facem eforturi să atingem acest obiectiv, suntem pe calea cea bună, dar aceste sarcini noi, ambițioase, pot fi uh, deplinite numai pe baza resurselor de până acum. Deci prea mai multă eficiență prin reorganizare și Brexitul nu va simplifica lucrurile, ci din contră vor fi mai dificile. Încercăm însă să fim, să, de, să fim mai eficienți și să răspundem așteptărilor. Doamna Jala Baiova vorbea de relația cu Parlamentul, cu alte comisii. E un proces pe care îl urmăresc de 5 ani. La începutul lui 2012-2013 aveam o funcție aici, în uh, clădire, în instituție. Și eu cred că între timp lucrurile s-au îmbunătățit mult. Comisia de control bugetar o spun și regulile uh, de joc, sunt punctul nostru de contact aici, punctul de intrare. Când sosim, aici venim, uh, aici comunicăm, aici ne simțim acasă. E patria curții de conturi în Parlament. Dar la rapoartele de performanță, important să se tragă consecințe nu doar despre transpunerea administrativă a legislației, ci și îmbunătățirea legislației pe viitor. Iar legislația pe viitor legi, e o sarcină a comisiilor uh, de specialitate din instituția dumneavoastră și asta în special la raportarea de performanță se arată că e important ca subiectele să fie discutate nu doar aici, ci și în celelalte grupuri și în uh, ultimii ani ați ajutat să îmbunătățim accesul și conferința președinților ne-a ajutat și astăzi avem contacte foarte bune cu majoritatea comisiilor. Nu toate, nu vreau să dau nume, dar dacă vă uitați la statistică, propuneri venite din comisii, știe că există deficit în continuare în conștientizarea activității noastre. Îl văd pe colegul Zațius în spate. Noi facem eforturi să diminuăm aceste deficite, dar trebuie ca și cealaltă parte să uh, conștientizeze activitatea noastră. E un cuvânt urât, dar îl folosesc. Câteodată acestea se pot face doar cu un lobby intern și asta o face foarte bine colegul nostru prezent aici, domnul Zațius. Per total, cred că lucrurile s-au îmbunătățit uh, mult. În 2012 l-am invitat pe șeful de pe atunci al curții, am invitat aici într-o discuție a unei comisii și am fost și eu prezent în rolul meu, ceea ce nu se întâmplase înainte. Iată că imaginea noastră cred că a devenit una mai pozitivă. Eu am uh, o impresie pozitivă despre activitatea aceasta și doresc să mulțumesc pentru această relație. Colegul și-a cerut scuze, dar nu trebuie să o faceți. Știu cum stau lucrurile aici. Câteodată ca la hockey pe gheață, un atac, al doilea atac, al treilea atac. Uh, e în regulă, după părerea mea, nu am nicio problemă cu asta și de înțeles. 47 de, pro- de propuneri făcute și cred că se văd acolo punctele cheie. Să a vorbit de politică agricolă, e unul din subiectele importante, întregul subiect al migrației, evident. Strânsă legătură cu domeniul uh, siguranței ne-am referit și la subiectele importante pentru MFF și acolo joacă un rol important și aspectele de politică regională. Deci, elementele care joacă un rol important se regăsesc și în programul de lucru. Ați vorbit de evaluări concrete, de o îmbunătățire a declarațiilor noastre. Eu cred că început cu mult timp în urmă ca monitorizarea și recomandările să fie îmbunătățite. Dacă vă uitați la rapoartele noastre din uh, alte perioade, avem cote de succes mari, dar nu sunt specifice dată fiind uh, transpunerea recomandării. Și aici vom uh, mai îmbunătăți lucrurile. În continuu facem acest efort de a îmbunătăți conținutul recomandărilor noastre. Ca dumneavoastră să puteți uh, gestiona mai bine politic ceea ce vă oferim noi. Cred că acestea au fost toate întrebările, dar dacă mai sunt, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsuri, domnule președinte. Mai există o întrebare suplimentară din partea doamnei Ayala Sender. Vă rog. Permite? Într-adevăr, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Tocmai în urma dezbaterii pe care am avut-o, aș fi vrut să-i spun domnului Lene uh, că sunt uh, de acord. Există tot felul de avantaje și dezavantaje în această relație noastră, dar lucrurile s-au îmbunătățit uh, Uh, în ultimul timp. Se vede asta în felul în care ne primește dânsul uh, acolo și în felul în care este primit aici. De aceea aș vrea să vă exprim o îngrijorare a mea legată de uh, elaborarea viitorului CFM. Aș avea o întrebare, pentru că pe mine mă îngrijorează mai mult faptul că Curtea de Conturi și rapoartele sale să fie utilizate uh, pentru a justifica anumici, anumite reduceri bugetare uh, aici la Parlament decât orice altceva. Așa cum spunea domnul Salafranca, munca Curții de Conturi și eu salut uh, numărul mare de comisii care s-au înscris aici și au început să trimeată diverse informații către Curtea de Conturi uh, pentru a întări relația pe care o aveți. Dar mi-e teamă, sunt îngrijorată de posibilitatea de instrumentalizare a acestei relații. Pentru că fiecare trebuie să se justifice uh, pe sine, de aceea uh, poate utiliza rapoartele curții de conturi uh, pentru a nu fi arătat cu degetul. De aceea, în uh, anul și jumătate pe care îl mai avem din mandat, dumneavoastră ați uh, încercat cu toată grija să utilizați mai bine și să recâștigați încrederea cetățenilor și mi-aș dori ca, în măsura posibilului, și știu că nu este posibil 100%, să ne menținem oarecum departe de această luptă instrumentalizată. Pentru că dacă ne-am băga într-o astfel de luptă, cred că nu am avea nimic de câștiga noi, cele două instituții, deci nici Parlamentul, nici Curtea de Conturi. În încheiere, vreau să mai fac un comentariu. După cum știți, s-a făcut o reînnoire parțială și a existat uh, un vot negativ din partea Parlamentului. Nu știu dacă puteți face un comentariu legat de viitorul uh, Curții de Conturi, care este situația cu această reînnoire și dacă putem aștepta ajutor de la guvernul belgian sau dacă acesta va ține cont de opinia Parlamentului. Mulțumesc. Domnule președinte, foarte pe scurt, vă rog, pentru a reacționa la această întrebare. Bine. Când noi luăm poziție față de astfel de întrebări, obiectivul nu este ca mijloacele să nu poată fi folosite pentru alte scopuri utile efortul nostru este ca mijloacele prevăzute în buget să fie folosite eficient, să fie folosite cu cap. Dacă vine cineva și spune că sunt fonduri inutile și n-ar trebui cheltuite, nu spune cu legitimitatea curții de conturi. Acesta este obiectivul uh, planului financiar multianual. Se stabilește prioritățile pe acești șapte ani, iar noi nu vrem să diminuăm aceste cheltuieli, aceste costuri, <clears throat> aceste sume, ci să le, uh, ne asigurăm că se folosesc eficient. E o decizie politică în ce sume, de ce sume vorbim aici. Uh, o decide în codecizie Consiliul de Ministri cu um, Parlamentul, nu noi decidem asta. Noi verificăm doar dacă banii au fost cheltuiți în mod eficient. Nu poți, deci, să te opui mereu ca unele din pozițiile noastre să fie folosite greșit de alții, interpretate greșit, dar e tot mai dificil pentru că ne formulăm uh, deci, declarațiile noastre tot mai uh, atent. În cazul concret, îmi pare rău, nu vă pot spune nimic despre cercetări în desfășurare. Regulile stabilite de legiuitor au fost respectate 100%, deci acel caz de whistleblowing am dat Uh, actele respective către Olaf. Olaf a hotărât cândva să investigheze și a început investigația și investigează în continuare. Și există prezumția de nevinovăție și când va exista un raport OLAF, îl vom uh, verifica atât noi cât și alții. Și există două posibilități și am spus-o în uh, conferința de presă de săptămâna trecută, fie dosarul se închide, fie se trag consecințe. Asta e foarte clar. Și asta vă pot spune și aici, a, și astăzi aici. Mai multe nu pot spune. Încă o dată, informația concretă că totul s-a întâmplat conform regulilor și regulile prevăd exact această procedură, exact astfel, cu toate obligațiile de secretizare, totul a fost respectat întru totul. Um, dacă nu, s-ar fi ajuns, desigur, la alte situații care sunt de evitat. Așa ceva se poate întâmpla, nu e frumos, dar se poate întâmpla și de aceea avem reguli ca să le respectăm. Cam atât uh, am de spus, pentru, mai, pentru că mai multe chiar nu pot spune. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar în ceea ce privește prima întrebare a domnului Ayala Sender, cred că noi ne vom asigura că nu vor exista lupte între dumneavoastră și comisiile tehnice și vă vom ajuta în acest rol de gardian. Mulțumesc pentru cooperare dumneavoastră și colegilor și dumneavoastră pentru prezență. Ședința publică se încheie aici și noi ne revedem dimineață la 9. Mulțumesc, o seară bună! Thank you.